Chers collègues, si vous voulez bien... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Să începem reuniunea. Și am ajuns la punctul 20 de pe ordinea de zi. și vreau să dau cuvântul raportorului nostru pentru aviz, domnului Thomas Mann. E vorba de un aviz uh, pe care competentă uh, pe fond e Comisia Transporturilor, serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune, serviciile de fapt de manipulare la sol în aeroporturile din Uniune și abrogarea directivei 96 pe 67. Și dau cuvântul raportorului. Domnule Thomas Mann, aveți cuvântul. Merci beaucoup, madame la présidente. Ja, meine Damen und Herren. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, discutam astăzi despre serviciile de handling la sol. Practic, e vorba de acțiunile operatorilor aeroportuari, de serviciile de transport de pasageri, bagaje, mărfuri și poștă. Uh, Practic, uh, e vorba de niște servicii care trebuie să fie profund uh, uh, marcate de calitate. Calitatea nu a scăzut din cauza faptului că sunt angajate persoane prost calificate, ci din cauza faptului că se lucrează într-un mediu în care Uh, e foarte problematică calitatea. Am avut o liberalizare în uh, anul 1996, pe atunci tot eu am fost raportor pentru aviz și de data aceea a fost vorba despre sporirea competitivității în acest sector al serviciilor de handling la sol. Practic, era deschisă piața altor concurenți, fiindcă nu ne doream o situație de monopol. Uh, E foarte clar că trebuie să rezulte niște condiții de concurență care să fie echitabile. În anul 2008, din nou, am fost raportor pe același subiect și și atunci uh, am uh, analizat situația. Situația se schimbase față de 96, fiindcă am uh, aplicat uh, aliniatul 50 Um, cu susținerea comisiei noastre parlamentare și a președintei. Practic, acum suntem uh, comisie asociată, nu mai suntem doar o comisie uh, care este consultată în vederea formulării unui aviz. Deci am progresat foarte mult. Iar în ceea ce privește competențele uh, și nivelul protecției sociale și articolul 12 cu garanțiile la locul de muncă cu 11 subpuncte iar în ceea, și de asemenea în ceea ce privește condițiile de lucru și condițiile de calificare uh, am uh, evaluat uh, toate aceste situații prin prisma protecției sociale. Avem competențe împărtășite cu cei de la transporturi în ceea ce privește garanția locului de muncă, formarea la locul de muncă și așa mai departe. După ultima liberalizare, am văzut că au luat amploare contractele temporare și uh, contractele cu plată cu ora, salariile angajaților au scăzut, iar acum există o propunere a Comisiei în ceea ce privește liberalizarea. Practic, Comisia spune că liberalizarea trebuie să continue. Se dorește ca în aeroporturi să existe și un al treilea prestator de servicii de handling la sol. Mai ales că volumul pasagerilor anual este de 5 milioane, iar volumul mărfurilor este de peste 100.000 de, de tone. În raportul meu am ilustrat ce ar putea însemna o altă liberalizare. Am discutat cu diferiți operatori aeroportuari, nu doar din Germania, ci și din alte țări, iar presiunea prețului crește, uh, în timp ce salariile scad. Se doresc prețuri din ce în ce mai mici pentru serviciile de handling la sol, așadar. Uh, de aceea a crescut numărul contractelor temporare alocate lucrătorilor. În tot acest timp, pauzele s-au scurtat, orele de muncă au crescut și în multe aeroporturi există uh, din ce în ce mai puține uh, ore suplimentare plătite. La ora actuală uh, se poartă o luptă pe prețul cel mai mic pe spuza lucrătorilor. Un lucru este foarte important, să ne întrebăm de ce vrem să avem calitate pentru că avem nevoie de siguranță. Siguranță nu doar pentru cei de la locul de muncă, ci și pentru noi, în calitate de pasageri, pentru că vrem să avem o asistență administrativă și de supraveghere foarte bună la sol. Unii spun că le este indiferent, pentru că cu cât există mai mulți operatori la sol, cu atât uh, paleta de servicii este mai amplă. Dar dacă cunoașteți un aeroport bine de tot, atunci ajungeți să cunoașteți uh, Uh, diferitele proceduri care se derulează acolo, ajungi să fii foarte familiar cu tot ceea ce se întâmplă. Și cred că noi, pasagerii, de asta avem nevoie, de oameni pricepuți, care știu foarte bine despre ce este vorba la locul de muncă. Un alt aspect foarte important se referă la uh, transportul la sol. Au existat probleme în ceea ce privește uh, Uh, modul în care arată acest transport la sol. Unii spuneau că există mari întârzieri. Ei bine, am făcut o solicitare în scris împreună cu cei de la transport pentru a verifica dacă într-adevăr această afirmație corespunde realității. Dacă din cauza transportului la sol se ajunge la întârzieri ale zborurilor. Comisarul Calas a spus că nici la nivel comunitar, nici la nivelul statelor membre nu există date suficiente care să justifice că întârzierile sunt cauzate de transportul operat la sol. Iată, un mesaj foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere. Mai e o întrebare care trebuie tratată mai târziu. Oare e important să avem un regulament? Pentru că știți prea bine, regulamentul are forță obligatorie de implementare în statele membre. Trebuie să vedem așadar de ce nu ajunge o directivă și sunt convinsă că vom discuta pe marginea acestui subiect. Un alt sector foarte important este cel al uh, garanției preluării. ar putea fi prevăzută în contractul de angajare o garanție de preluare, dar nu este deocamdată stipulat cu notă obligatorie acest lucru. Mie mi se pare că drepturile lucrătorilor trebuie să fie pe deplin protejate, astfel încât nivelul de calitate și de siguranță să fie unul optim. Voiam să vă spun că deja am dobândit cunoștințele necesare. Pe 31 mai am avut o audiere aici la audiere cu directorul general adjunct de la Brussels Airlines, cu un membru al uh, uh, sindicatului Verdi din Consiliul Director și cu un reprezentant al Airport Council International. Am avut un schimb de vederi foarte amplu, uh, am obținut informații foarte importante pe care doresc să le includ în uh, raportul meu. Mă bucur uh, să avem parte de o dezbatere la noi la comisie. Voi discuta nu doar cu raportorii din umbră, ci voi implica în dezbatere pe toți eurodeputații din comisia noastră, astfel încât la final toată lumea să simtă că avem un raport comun pe care să-l putem sprijini cu toții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Steinruck, în primul rând. Yeah. Mulțumesc. Mulțumesc, Thomas Mann, foarte mult. Raportul prezentat este foarte, foarte bun, iar pozițiile pe care le aperi sunt poziții cu care sunt de acord și eu. Pe scurt, pot să spun că sunt foarte fericită că președinta și ceilalți au uh, militat pentru ca comisia noastră de ocupare să fie o comisie care să trateze și ea în mod direct acest subiect, fiindcă îi vizează în mod direct pe lucrători. Am avut ultima rundă de liberalizare nu doar în acest sector, ci și în altele și am văzut foarte bine ce se întâmplă din cauza presiunii concurenței. Mereu uh, presiunea concurenței uh, se soldează cu uh, rezultate negative în ceea ce privește condițiile impuse lucrătorilor. A scăzut salariul cu până la 25% în unele cazuri. S-a întâmplat asta în toate statele membre, nu e vizată doar o singură țară. Practic, toate, toți operatorii aeroportuari sunt vizați aici. Vedem, știm așadar prea bine ce s-a întâmplat în trecut. Au scăzut salariile, a scăzut accentul pus pe formarea lucrătorilor. Și tocmai de aceea e foarte important ca noi să cerem ca lucrătorii să fie foarte bine pregătiți lucrătorii uh, din uh, domeniul serviciului de handling la sol. Pentru că toată, toată această pregătire ține de fapt de siguranța serviciilor aeroportoare și orice lipsă de pregătire poate să aibă consecințe fatale în acest sector. Vreau să adaug încă un lucru. Cu siguranță va trebui să vedem care servicii de manipulare la sol uh, trebuie să fie avute în vedere în momentul în care discutăm despre garanțiile de preluare. Eu nu cred că trebuie să uh, impunem niște măsuri care să divizeze uh, lucrătorii din uh, serviciile de handling la sol în, uh, dou- pe două clase. Trebuie să impunem niște condiții de lucru optime, cu o plată bună, uh, Uh, ținând cont uh, totodată de respectarea concurenței care oricum există în domeniul aeroportuar. Să nu se negocieze mereu uh, prin prisma prețurilor. Asta mai apoi transformându-se în salarii scăzute. Formarea profesională trebuie să fie una consecventă, um, întreprinsă la niște standarde comune înalte, iar aici trebuie să impunem niște criterii de calificare. Raportorul a făcut trimitere dacă să avem o directivă sau un regulament și eu sunt de părere că trebuie în continuare să dezbatem acest subiect. Mi se pare că o directivă ar corespunde mai mult realităților de la fața locului, prin comparație cu un regulament. Per ansamblu, eu cred că avem o bună cooperare, văd deja că avem uh, Uh, o poziție comună, vrem servicii calitative și vrem o protecție optimă a lucrătorilor. Mulțumesc! Uh, Monsieur Bach, puis Monsieur Handel. Bach, acum. Oui, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Thomas, nu pot decât să fiu de acord cu raportul tău și cu cele spuse de Jutta Steinrück, adineauri îi felicit pe toți cei care s-au uh, implicat pentru aplicarea articolului 50. Este un prim succes pentru comisia noastră parlamentară. Iată, așa putem și noi să depunem uh, amendamentele necesare. În ceea ce privește liberalizarea, eu cred că toată lumea știe care este poziția mea. Eu, ca principiu, nu sunt împotriva concurenței, fiindcă concurența stimulează inovarea și face ca pe piață să existe mai multe ofere, dar, oferte, mă scuzați, dar concurența trebuie să fie una echitabilă. Din păcate, la ora actuală lucrurile nu stau chiar așa. Serviciile de operare la sol sunt niște servicii de tip monopol, nu este o piață care se deschide sau care se mișcă. În uh, domeniul transportului e solicitată mai multă concurență. Raportorul mi se pare că depășește uh, propunerea comisiei. Și pe bună dreptate, Thomas Mann spune că uh, 75% din costurile de handling la sort sunt re reprezentate de costurile de personal. Așa că se știe foarte bine unde se vor face reduceri, dacă e să fie vorba de așa ceva. Concret, pe articole, mie mi se pare că garanțiile de preluare reprezintă o condiție foarte bună și ar trebui să fie obligatorie. În ceea ce privește educația și formarea, uh, mi se pare că trebuie să ne orientăm uh, înspre niște standarde europene foarte înalte. Uh, Comisia a impus niște condiții minime de formare. Mie mi se pare că trebuie să stipulăm standarde înalte, fiindcă este important atât pentru lucrători, cât și pentru pasageri. În ceea ce privește trainingul de două zile minimum stipulat de comisie, uh, Mie mi se pare că ar trebui să dăm mai degrabă curs solicitării uh, raportorului și anume să lăsăm uh, această decizie la latitudinea autorităților naționale. Mie mi se pare că fiecare aeroport are specificitățile sale, prin urmare acest uh, lucru ține de suveranitatea statelor membre. Din acest motiv, sprijin ceea ce stipulează raportorul nostru. Și de asemenea, și eu consider că ar trebui să avem nu un regulament, ci o directivă pentru a putea exista o adaptare la realitățile naționale în deplină respectarea principiului subsidiarității. În termen general, consider că acest raport este foarte bun, pot să te sprijin pe deplin și pot să Uh, manifest influența și la transport în ceea ce privește o viitoare liberalizare. Mulțumesc! Thomas Handel, Mulțumesc, Thomas Handel și apoi domnul Becker. Ja, wenn ein Vertreter der Vereinigten Linken im Europäischen Mulțumesc. Dacă un reprezentant al Stângii Unite recunoaște că un reprezentant, un, un reprezentant al PPE a depus un raport uh, bun, Nimeni nu va crede asta în Parlamentul European, dar iată că eu recunosc asta. Thomas Mann a depus un proiect de raport care a rezultat în urma unor dezbateri purtate la nivelul tuturor grupurilor politice. Prin urmare, sunt de acord cu mare parte din uh, ideile propuse. Există însă și câteva aspecte demne de menționat aici. Eu cred că a trebuit să nu pierdem din vedere un uh, lucru și aici o rog uh, pe președinte să insiste pe lângă celelalte comisii parlamentare să solicităm să primim competențe acolo unde e vorba de uh, negocierea tarifelor. Când a fost vorba în trecut de competențele împărțite între transport și ocupare, mereu noi am fost dat la o parte mai ales când era vorba de tarife. Mi se pare o situație inacceptabilă și de aceea, de aceea v-aș uh, ruga să vedem cum anume putem să intervenim pe regulament, astfel încât să readucem competența la comisia noastră, pentru că e un lucru ce ține de noi și doar de noi. Și apoi, vreau să formulez uh, o altă idee. Avem amendamentul 17, ar trebui poate să-l regândim. Pentru că mie mi se pare că condițiile de lucru și condițiile salariale uh, în uh, serviciile de handling la sol s-au înrăutățit din cauza faptului că se trece acum de la un sistem vechi la unul nou, practic. Și undeva, pe la jumătatea drumului, s-a pierdut uh, uh calitatea salariilor și a condițiilor de muncă. Mi se pare, uh, și acum adresez raportorului, că ar trebui să uh, uh, impunem stabilitate uh, bazându-ne eventual pe uh, articolul 6 cu 13a, astfel încât să avem o reglementare optimă pentru acest, uh, această perioadă de tranzit de la un sistem mai vechi la un, către unul mai nou. Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc! la Bine, înainte de a da cuvântul domnului Becker, domnule Handel, vreau să fiu sigur, sigură că vorbim de același lucru, pentru că mi-a dat impresia că nu vă mulțumea repartizarea competențelor împreună cu Comisia de Transporturi. Însă noi avem competența unei comisii asociate, astfel încât avem competența exclusivă la considerentul 31, articole 12, 20, 34, 39 și altele și articolul 40 dacă considerați că lista asta nu este uh, suficientă, că trebuie mai multe articole sau Comisia Transporturi, practic deja nici nu vă ține cont de ce spunem noi uh, despre aceste articole. Încă nu știu exact. Uh, oricum, nu am uh, vești îmbucurătoare din acest domeniu. Nu știu ce se întâmplă și cu considerentul 31. Acesta ar fi considerentul despre care eu cred că am putea să preluăm competența în ceea ce privește negocierea tarifelor. Dar nu știu dacă acest considerent este suficient de puternic, pentru că noi suntem într-o diasporă și acum ne aflăm și între directivă și regulament, nu avem o decizie finală până la urmă suntem undeva în aer. De aceea am uh, oferit acest impuls de a vedea pe mai departe cum am putea acționa. Un considerent e până la urmă doar o jumătate de soluție în toată această afacere. Mulțumesc! Bine, dar atunci uh, va ține de dumneavoastră veți avea puterea de a utiliza termenul pentru depunerea amendamentului pe care îl vom anunța pentru a propune un articol în plus față de acest considerent Cred că soluția asta aș putea să vă sugerez, dar oricum uh, raportorul are ultimul cuvânt bun. Domnul Becker și apoi domnul Christensen. Doamnă președinte, dragi colegi, vreau și eu să îmi exprim satisfacția față de ceea ce a obținut uh, Thomas Mann uh, Uh, cu acest raport. Eu vin uh, dintr-o altă lume unde așa ceva nu e de la sine înțeles, unde nu e de la sine înțeles există solidaritate față de lucrători. Doresc și eu să numesc două argumente, mai degrabă două uh, informații care pot fi utilizate drept argument pentru ceea ce dorim noi să obținem aici. Pentru că sunt sigur că vom avea majoritate confortabilă pentru acest raport. Uh, E o logică în spatele a ceea ce se spune aici. Se discută despre cine va suporta uh, costurile, dacă e clar că 70% din totalul uh, costurilor de servicii de handling la sol sunt reprezentate de costuri de personal. E foarte clar că personalul va avea de suferit. În al doilea rând, avem un exemplu foarte interesant uh, identificat uh, la un aeroport care sublinează poziția raportului nostru. Conducerea aeroportoară și operatorii aeroportoari au respins această propunere și nu e o, o întâmplare. Dacă um, o conducere de întreprindere e uh, sub presiune, e foarte clar că nu va da curs acestei propuneri. Ar trebui așadar să luăm această informație drept argument pentru viitoarele discuții externe și modul în care le purtăm. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Christensen. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt. Doresc să mă axez pe problema bagajului. Ar exista o posibilitate de a stabili o marjă Uh, pe, privind kilogramele admisibile, astăzi e vorba de 32 de kilograme. Dar dacă urmărim modul în care uh, sunt uh, transportate aceste bagaje, constatăm că e totuși o activitate foarte dificilă pentru că uh, bagajele acestea sunt foarte grele, iar uh, lucrătorii trebuie să le mânuiască. Uh, Trebuie așadar să uh, facem ca bagajele fie să fie mai ușoare, fie să marcăm cumva bagajele mai grele ca să nu fie luați prin surprindere lucrătorii de greutatea acestora. Oricum, eu o să depun câteva amendamente. Uh, la creativitate. Foarte bine, iată, dați dovadă de creativitate, domnul Benion și pe domnul de Bacar. Benion, domnul Benion, da, foarte pe scurt, întreaga dezbatere sau majoritatea sa e teoretică, câțiva, deoarece un mare număr de state membre și-au deschis serviciile de manipulare la sol, deci piața este complet liberă. Și dați-mi voie să vă spun că n-a fost un dezastru deloc. Am vorbit cu multe din companiile aeriene și sunt uh, mulțumite cu situația la ora actuală într-un număr uh, însemnat de state membre, acolo unde, așa, unde piața a fost deschisă aș spune că oricare ar fi rezultatul uh, lucrărilor noastre, trebuie să ne asigurăm că statele membre încă dispun de uh, ultimul cuvânt acolo și că dacă au liberalizat piața, să continue să facă așa, dacă așa le convine. De exemplu, pentru că nu e vorba doar de Regatul Unit, e vorba de mult mai multe state membre. Vreau doar să fac această observație, pentru că multă lume se teme ce se întâmplă dacă liberalizezi piața. Dar rezultatele au fost destul de pozitive până acum. Poate câteodată ne temem degeaba. Mulțumesc, domnul de Bacher. Mulțumesc foarte pe scurt cred că comisia, uh, propunerea comisiei este una pozitivă, pentru că dorește și să îmbunătățească standardele uh, în favoarea pasagerilor și a liniilor aeriene și ținând cont și de dimensiunea socială în același timp. Deci aceste temeri de dumping social în sector nu sunt întemeiate. Vedeți cum multe aeroporturi au liberalizat acest sector și condițiile de lucru nu s-au schimbat uh, în mod însemnat sau alte aeroporturi au o interpretare restrictivă a activității manipulanților. Um, și acolo au scăzut salariile, dar asta înseamnă că situația e foarte deosebită de la un aeroport la altul, dar spun, să spui că liberalizarea pieței va afecta drepturile sociale, nu cred că e corect. Și atunci comi, uh, Comisia încearcă să găsească echilibru între protecția socială și liberalizarea pieței, pentru că, după cum știm cu toții, uh, nu întotdeauna serviciile oferite de acele companii sunt de top. Calitatea nu este întotdeauna ceva pe care ne, ne dorim, dar trebuie să ne concentrăm pe formare, pe standardele de calitate și inclusiv în propunere. Și în propunerea ca atare cred că este una echilibrată între dimensiunea socială și liberalizarea pieței. Deci ar trebui să ținem cont și de acest aspect atunci când discutăm de amendamente, nu doar de dimensiunea socială. Mulțumesc, domnul Galer. Danke. Mulțumesc. Salutări de la transporturi, unde se dezbate același subiect. În ceea ce privește dimensiunea socială, haideți să analizăm productivitatea fiecărui lucrător. Avem statistici foarte precise. Productivitatea uh, se analizează în uh, termenul analizării unei singure zile de lucru, unde nu există mereu aglomerări de zboruri în momentul în care există mai mulți uh, furnizori de servicii, productivitatea scade, pentru că există la Frankfurt lucrători uh, care reiau 67% din activități la Schiphol, la Amsterdam doar 61%. Nu știu ce se întâmplă cu această productivitate scăzută. Nu știu exact care este valoarea adăugată din punct de vedere economic aici. în ceea ce privește condițiile sociale și garanțiile de preluare. Să știți că asta rămâne la latitudinea statului membru. Se poate ca după un an de zile standardele să se schimbe. Tocmai de aceea eu am o poziție mai degrabă rezervată în ceea ce privește reglementarea acestui sector. Mulțumesc. Monsieur Handel, vous souhaitez rien? Domnule Handel, doriți să luați din nou cuvântul? Ja, ich möchte... Da, Vreau să îi transmit un mesaj reprezentantului Comisiei Transporturi. Poate că uh, nu știe cum s-a schimbat situația salarială a uh, lucrătorilor de pe aeroporturile germane, o scădere cu aproape 48% pe alocuri. Se poate discuta, mă gândesc și la transporturi, în ce măsură standardele europene de la 6.13a Uh, pot fi uh, transferate și în această constelație, astfel încât lucrătorii să aibă mai multă securitate socială, pentru că pe aeroporturi lucrează oameni care sunt uh, uh, plătiți foarte prost și ar trebui să beneficieze de garanții, de asigurări sociale. Nu mi se pare că situația acestor lucrători este una pe care o putem accepta noi cei de la ocupare sau cei de la transporturi. Donne la parola, monsieur Matias. Înainte de a da cuvântul domnului Matias Rune, aș face și o observație. Bun, uh, eu nu dispun de cunoștințele germane în acest domeniu, dar sunt două aspecte care mă preocupă în uh, această lege. Și atunci mă bucur, uh, mă bucur de faptul că și comisia asta a putut fi asociată pe lângă Comisia TRAN. În primul rând, se pune problema protecției lucrătorilor, dar și a securității acestora, a siguranței acestora la locul de muncă, pe, pentru că protecția în ce privește drepturile sociale, într-un mediu în care știm că există o presiune foarte puternică, piața se liberalizează, uh, structura costurilor companiilor de low cost face ca acestea să încerce și cu serviciile de manipulare la sol să încerce să-și Uh, recupereze din bani, din reducerea costurilor fixe, dar se mai pune și problema siguranței la locul de muncă. Pentru că aeroporturile uh, sunt spații care prezintă probleme de uh, siguranța muncii, de protecția muncii și presiunea liberalizării poate duce cu siguranță la o diminuare a garanțiilor aici. Dar există și un punct specific care mă preocupă și anume atunci când uh, există o schimbare de operator, se pune problema de a ști cum anume drepturile sociale ale lucrătorilor sunt uh, transferate, practic, și suportate, preluate de noul operator. Aici uh, există multă activitate de lobby, nu trebuie să fim naivi. Chiar aici, în sala asta, toată lumea știe că se face foarte mult lobby și la Comisia națională, dar și la Comisia de Transporturi Așadar, mai bine să vorbim cinstit de asta și se vor face presiuni puternice pentru ca, prin posibilitatea de a schimba operatorul sau prestatorul de servicii la sol, să se ajungă spre situații în care vor scădea costurile prin faptul că nu se mai preluează anumite drepturi ale lucrătorilor și aici comisia noastră trebuie să fie foarte atentă și coerentă cu liniile, linia noastră politică în general. Bun, domnul Matias Rură, din partea Direcției Generale DG Move, care este responsabilă pentru acest text. Nu știu unde e reprezentantul Comisiei. Da, l-am văzut și dau cuvântul. Merci, uh, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Uh. Voi interveni în germană. Vreau mai întâi să mulțumesc pentru acest raport. Este un raport foarte cuprinzător. Vreau să mă refer în termeni uh, generali la această propunere pentru că avem un pachet pentru operatorii aeroportuari. După cum bine știți, la ora actuală există foarte multe transformări în uh, domeniul transportului aerian. Companiile aeriene se află sub presiunea globalizării. La ora actuală vedem că Um, transportul aerian este restructurat în Europa tocmai din cauza globalizării. Am încercat ca în pachetul uh, pentru aeroporturi să găsim un echilibru. E vorba de mai multe drepturi sociale care să fie respectate în timp ce există mai multă uh, liberalizare acolo unde nu a existat liberalizare încă. Din 96 încoace am, uh, uh, am deschis ușa liberalizării și dacă analizați situația de acum comparativ cu cea din trecut, dacă vedeți câte magazine s-au deschis în aeroporturi, vă veți da seama că într-adevăr liberalizarea a dat roade. Există însă multe sectoare care nu au fost încă deschise concurenței. La ora actuală avem, după cum s-a spus, peste 5 milioane de pasageri uh, anual și avem peste 60 de aeroporturi care sunt vizate de această propunere, din care 19 nu sunt deschise concurenței și 41 sunt. De fapt, despre ce e vorba? Ce vrem să obținem? Vrem să avem niște cerințe sporite de calificare, vrem să avem reguli în ceea ce privește preluarea personalului în momentul în care sunt uh, incluse noi servicii și niște standarde mai bune de educație și formare pentru toată lumea. În același timp, vrem să garantăm că nu se ajunge la situația în care se află acum uh, un, unele state membre de a fi uh, deschis totul deodată. În opinia mea, ceea ce avem noi aici corespunde unui pachet social, al cărui rezultat trebuie să fie sporirea eficienței aeroporturilor, astfel încât în uh, Uniunea Europeană să avem cele mai uh, mari noduri aeroportoare pentru transportul internațional. Să nu ne trezim într-o rețea închisă în care, uh, la un moment dat, marile noduri aeroportoare vor fi în afara Europei. Cu siguranță vom dezbate pe mai departe amendamentele depuse. Vreau uh, să exprim o idee. Vrem să impunem uh, niște norme în Europa, să reglementăm în Europa ceva ce nu e reglementat la ora actuală. Vrem să reglementăm situația lucrătorilor care acum uh, se află într-o situație mai precară Și e vorba de mult uh, mai mulți uh, decât uh, cei menționați până acum. Cam atât din partea mea. Salut faptul că sunteți competenți pe fond pe această chestiune. Iar în ceea ce privește relația dintre Comisia pentru Transporturi și Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, eu sper ca la final să existe un echilibru optim. Mulțumesc. Și Raportorul are acum cuvântul. Mulțumesc! Știu că urmează imediat sesiunea de vot și trebuie să ne grăbim, dar vreau în primul rând să mulțumesc pentru comentariile frumoase care mi-au fost adresate. Sunt un uh, semnal al faptului că la final vom avea un raport care să ilustreze ideile noastre ale tuturor. Iuta, uh, da, ai uh, menționat foarte bine care au fost uh, scăderile salariilor. Și, într-adevăr, în ceea ce privește uh, analizarea situației la fața locului, uh, dacă mergem uh, pe aeroport, vedem exact uh, uh, care sunt condițiile negative care au apărut. Și nu discut despre aeroportul care e cel mai apropiat uh, de mine. Nu se poate pur și simplu să existe condiții de respectat care să fie ignorate. Uh, Și, într-adevăr, uh, să știți că chiar dacă dezbaterea a fost uh, marcată de intervenții în limba germană, nu e vorba doar de Germania. Avem uh, experiențe din Austria, din Grecia, din Anglia, unde sunt exact aceleași condiții. Și să știți că e vorba de un raport comun care vizează întreaga Uniune Europeană cu privire la educație și formare profesională. Dacă ați uh, citit atenți, uh, vedeți că vrem standarde decente pentru toată lumea. Nu se poate să impunem traininguri de două zile, nu se poate ca în două zile să înveți totul. Și există atâtea specificități naționale. Noi avem uh, în Germania uh, Uh, niște standarde naționale pentru uh, asistența tehnică la sol. Un singur șurub ajunge să nu fie strâns cum trebuie și totul se duce naibii. Și să știți că toate aceste intervenții nu sunt gratuite, costă bani, așa că trebuie remunerate. George, pe bună dreptate ai spus uh, că a fost foarte important să acționăm în baza aliniatului 50. Am participat la dezbaterile oficiale și la transport și trebuie să uh, obținem la final un numitor comun. Suntem comisie cu competență asociată și, până la urmă, e importantă relația cu cei de la transporturi. Uh, către colegul Handel, uh, E foarte bine când cei de la Guen ne mai sprijin din când în când pe noi, cei de la PP. Foarte bine ai discutat foarte bine ai punctat uh, care este de fapt problema. Să știți că operatorii aeroportuari uh, împreună cu um, uh, autoritățile aeroportoare au luat uh, decizii împreună astfel încât să nu fie dați afară, să nu fie disponibilizați um, lucrătorii. Să știți că dacă domeniul de handling la sol ar fi atât de simplu Uh, ar, ar fi un serviciu operat chiar de aeroporturi, dar este atât de complicat, atât de uh, dificil, încât, uh, iată, sunt oferite contracte uh, celor cu care oferă servicii de handling la sol. Și e foarte important uh, să știm exact ce efort depun acești lucrători. Pe bună dreptate s-a menționat cantitatea, greutatea, mă scuzați, bagajelor. Uh, Domnule Benyon, am fost și la Bristol și am văzut care sunt problemele și acolo. Toți cei care au fost pe London Heathrow văd că există întârzieri, că sunt mai degrabă o regulă. Cel puțin o oră se întârzie. În alte aeroporturi, oamenii se plâng când se întârzie doar 10 minute. Deci, vedeți, apar diferențe de percepție. Eu sunt de părere că trebuie să uh, avem în vedere și problema formării profesionale, care desigur costă bani. Oricum, doamnă președinte, vreau să mulțumesc pentru posibilitatea de a avea această dezbatere. Pe bună dreptate ați uh, menționat și uh, problema problema pusă de liberalizare și problema uh, sporirii numărului de aer, operatori aeroportuari. Și dacă e să avem concurență, e clar că vrem să avem concurență în condiții corecte, o concurență echitabilă uh, și că vrem să avem un domeniu bine reglementat cu oameni plătiți uh, pentru ceea ce prestează. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru această dezbatere fructuoasă. Mulțumesc, domnule raportor. Deschidem discuția pentru creativitate până pe 25 iunie, ora 17, puteți introduce amendamente, dar poate că vă puteți concerta creativitatea și să evităm să ne confruntăm cu o mie de amendamente. E părerea președintei, însă nu trebuie să o luați de bună. Trecem, prin urmare, la votarea electronică programată pentru astăzi. După cum știți, E vorba de prima bază legislativă, marginea a comisia noastră trebuie să se exprime în cadrul negocierii privind perspectiva financiară viitoare. Și ne confruntăm cu 120 de amendamente de compromis. Întâi doresc să vă întreb dacă toată lumea are cartea de vot, cartela electronică de vot. Eu una nu o am la mine, Dacă m-aș fi întors din drum să o caut, aș fi fost în întârziere. Prin urmare, articolul 1, articol 1 alineat 1. Avem un prim bloc de compromis, CC, și îl supun la vot ca atare. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține. Se adoptă. Prin urmare, trecem la următorul bloc de compromis, compromisul DD. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Acum, atunci trecem la articolul 2, alineatul 1, punctul B, textul original al comisiei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum la articolul 2, alineat 1, punctul D, compromisul EE pentru împotriva abțineri se adoptă. Articol 2, alineat 1, după punctul D, apare un nou punct pe baza compromisului FF, susținut de trei grupuri politice. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Articol 2, alineat 1, punctul de a nou, compromisul PPP. Nu vorbim aici de parteneriate public-private, nu vă temeți. Deci, compromisul intitulat PPP. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Articol 2, alineat 1, punctul DB9. Compromisul GG. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la articolul 3, alineat 1, partea introductivă. Un nou bloc de compromis și anume blocul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 3, alineat 1. Punctul A. Compromisul II prezentat de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Articolul 3, alinat 1.b. Compromisul JJ. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 3, alineat 1.c. Compromisul KK. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 3, alineat 1, punctul C, A, 9. Compromisul LL face parte din blocul 2 pe care l-am votat. Prin urmare, trecem la alineatul 2 al articolului 3, blocul 3 de compromis. Cine este pentru? Blocul 3 este în principiu susținut de patru grupuri politice. Deci nu cred că veți ezita prea mult în momentul votului. Blocul 3, repet, care include compromisul MM, XX, HH, II, MM și așa mai departe. Blocul 3, deci, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Trecem la articolul 4, alineat 1, punctul A. Compromisul NN pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 4, alineat 1, punctul B. Compromisul OO pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 4, alineat 1, punctul C. Compromisul PP. Pentru, împotriva, abțineri, se se adoptă. După articolul 4 alineat 1, punctul CA9, votăm amendamentul 234 al domnului Koslovski pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articol 4 alineat 1, după punctul C, în nou punct A, amendamentul 235 al doamnei Zimmer, domnul Handel și domnul Iaric, unde raportorul a propus și un amendament oral. Toată lumea este de acord cu acest amendament oral? E vorba de numărul 235. Cine este pentru împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articol 4, alineat 1, punctul D. Compromisul QQ. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. articol 4, alineat 1, după uh, punctul D, uh, din partea Comisiei FEM, uh, amendamentul 12 se adoptă. Uh, compromisul RR la articol 4, alineat 1, punctul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După punctul E, compromisul SS la articol 4, prezentat de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 4, alineat 1, după punctul E, un amendament de compromis TT prezentat de patru grupuri politice. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Articol 4, alineat 2, amendamentul raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Articol 4, alineat 2, Compromisul VV. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. <clears throat> Și ajungem la <clears throat> articol 4 alinea 2 punctul B, compromisul WW pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Articol 4. Un nou articol 4. Nu, spune președinte, nu trebuie să votăm acest amendament. Trecem la articolul 5, alineat 1. Compromisul YY. Cine este pentru? Împotriva? Țineri? Se adoptă. Articol 5, alineat 2. Subparagraful 1, partea introductivă. Compromisul ZZ. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 5, alineat 2, subparagraf 1, punctul A. Compromisul AAA. Prezentat de 5 grupuri politice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 5, alineat B sub paragraful 1, punctul B, compromisul B, B, B. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 5, alineat 2, sub paragraful 1, punct C, textul original al comisiei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 5, alineat 2, sub paragraf 2, compromisul CCC, prezentat de trei grupuri politice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 a fost retras. Atunci trecem la compromisul de, de, de nu trebuie votat. În schimb, la articol 5 alineat 2, un nou uh, paragraf 2a, compromisul EEE. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Articol 5, alineat 3, compromisul FFF. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat 1, punctul 1, punctul A, compromis G, G, G. prezentat de 5 grupuri politice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă articol 6, alineat 1, punctul 1, punctul B, amendamentul 53 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat 1, punctul 1, punctul C, compromisul H, H, H, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă articol 6, alineat 1.1, după punctul D, un amendament 55 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat d, un amendament mm, cu numărul 276 al domnului Deli și Schröter. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 277, același tip de amendament. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la articol 6, alineat 1.1, după punctul E, compromisul III, prezentat de patru grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat 1.2.b, punctul B, amendament de suprimare 58 și 280 din partea uh, raportorului respectiv, domnul Bulon. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat 1.2.C Amendamentul 281 al domnului Bullion, de asemenea, de suprimare. Pentru... A, îmi cer scuze, spune președinte, este retras acest amendament, la fel și amendamentul 282. Deci, atunci putem trece la votarea compromisului și JJ, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articol 6, alineat 1, punctul 2, punctul D. Amendamentul 284 al domnului Boulon cu un amendament oral. Dacă nu se opune nimeni amendamentului oral, votăm la 284 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Articol 6, alinea 1.2, după punctul F, uh, amendamentul 59 al raportorului pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 287, amendamentul doamnei Regner pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 288, doamna Steinrück pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Articol 6, alinat 1, punctul 3, punctul B, amendamentul de compromis KKK. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat 1, punctul 3, după punctul B, amendamentul de compromis LLL. Din partea patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 6, alineat 1.3, după punctul B, amendamentul 662 al raportorului pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articol 6, alinat 1.3.c, amendamentul 19 din partea Comisiei ITRE pentru împotriva abțineri. Ar fi poate bine să verificăm acest vot, să schimbăm puțin ritmul. Votul este deschis, votul electronic este deschis. Votul este închis. 22 pentru, 17 împotrivă, într-adevăr, se adoptă. Amendamentul 26 din partea regii este compatibil pentru Doamna Stanjuc. A, e vorba de un amendament uh, unde se spune organizarea grupurilor de lucru transnaționale. Alors, pour que les choses soient claires pour tout... Pentru ca totul să fie limpede, spune președinta, textul spune organizațiile de muncitori, de grupuri de muncitori și raportarea noastră propune să adăugăm organizații of transnational working groups, adică adăugăm elementul uh, grupuri transnaționale de lucrători. Nu este opoziție la acest amendament oral? Nu. Atunci votăm Alinatul 26 din partea Comisiei Regii, astfel modificat. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Trecem la articol 6, alinat 1.3, punctul 3, punctul um, de um, compromisul MMM. Se adoptă. Amendamentul 64 al raportorului pentru împotriva, abțineri. Se adoptă. Alineatul 27 al Comisiei Regii, același tip de amendament oral, dacă nu există alte intervenții, atunci îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Alineatul 27 astfel modificat se adoptă. Articolul 6, alineatul 1.4, compromisul NNN, prezentat de patru grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la articolul 6, alineat 1.4, punctul B. Article 6, paragraf 1.5. Articol 6, alineat 1, punctul 5, compromisul OOO. Cine este pentru? Potriva. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la articolul 7, compromisul QQQ, din partea trei grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Trecem prin urmare la articolul 8, alineat 1. Compromisul RRR. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Articol 8, alineat 1, amendamentul 67 al raportorului pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Articolul 8, alineat 2. Amendamentul 315 al domnilor Deli și Schröter pentru împotriva abțineri se adoptă. 316 pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 8, alineat 2. Nou alineat introdus de Comisia Regii, 32, pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 9, alineat 1, amendamentul 69 al raportorului pentru împotriva Abțineri? Verificăm electronic amendamentul 69 al raportorului. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este acum închis. 21 de voturi pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. Articolul 10, alineat 1, compromisul SSS. Din partea patru grupuri politice, cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Articolul 10, alineat 1, nou. Amendamentul 70 al raportorului pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotriva Împotrivă. Cine este pentru amendamentul 71? Mână sus. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 11, alineatul 2. Alineatul 10 al Comisiei de Control Bugetar. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. De asemenea, din, aceeași, din partea aceleași comisii, 11 se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă de asemenea. Articolul 13. Compromisul TTT. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 14. Alineat 1. Compromisul UUU. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 14. Paragraful 1A. 73. Amendamentul raportorului. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. împotriva, Abțineri se adoptă. Articol 14, alineatul 2. Compromisul VVV. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. La titlul 2, amendamentul 75 al raportorului. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Articol 14a9. Compromisul WWW. Din partea patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Articolul 15, alinat 1, partea introductivă, compromisul XXX pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Articol 15, alinat 1, punctul A. Compromisul YYY din partea 4 grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Articol 15, alinat 1, punctul B. Compromis ZZZ pentru împotriva abțineri se adoptă. Articol 15, alinat 1. După punctul B, un nou alineat A, introdus prin compromisul c c c c Pentru împotriva abțineri se adoptă articol 15, alineat Compromisul punctul C, compromisul a pentru partea 5 grupuri împotriva abțineri se adoptă. 15 alineat compromis punctul D, compromis b din partea patru grupuri politice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Articol 15, alineatul 2, punctul B, vot separat pe textul original al comisiei. Cine este pentru? Mă scuze, spune președinte, am spus articolul 15, este vorba de articolul 16, alineatul 2, punctul B, textul original al comisiei. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, se adoptă. Articol 16, alineatul 2, punctul C, compromisul e e e e Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 16, alineat 2, punctul E. Compromis de, de, de, de. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 16, alineatul 3, amendul 84 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Dacă toată lumea a votat, declar votul închis. 21 pentru, 17 împotriva, abținere. Se adoptă. Articol 16, alineat 4. Compromis FFFF. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Articolul 17. Nu e necesar să votăm la articolul 17. În schimb, după articolul 19, trebuie să trecem la votul compromisului JJJJ. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Articolul 20, alineat 1, punctul A. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Articol 20, alineat 1, punctul B, compromisul LLLL, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Articol 20, alineat 1, punctul B, A9, compromis NNNN, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol după articolul 20, un alineat nou, compromisul MMMM pentru împotriva abțineri se adoptă. După articolul 20, un alineat nou, amendamentul 355 al raportului pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm articolul 21, alinatul 2, partea introductivă. Amendamentul 94 al raportoarei. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Textul original al comisiei acum, la articolul 21 alineat 2.b, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 21, alineat 2.c, Compromisul OOOO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 21, alineatul 2, punctul 9. Amendamentul 98 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 21a, nou compromisul PPPP. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 21.1, partea introductivă, compromisul TTTT. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 22, alineat 1.1.a. Compromisul QQQQ. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articol 22, alineat 1, punctul 1, punctul A, A, 9. Amendamentul de compromis R, R, R, R. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Articol 22, alineat 1, după punctul 2, punct 9, amendamentul 365 al domnului Boulon, pentru, împotriva, abțineri. Respins. 22, paragraf. Articolul 22, alineatul 1, punctul 2, a nou introdus de compromisul SSSS și pentru împotriva abțineri se adoptă articolul 22, paragraful 1.3 e caduc ajungem la 22 alineatul 1 a nou compromisul O. Da, este chiar la mijloc. Susținut de patru grupuri. Cine e pentru? Împotriva, abțineri. Se adoptă. Acum, articolul 22, alineatul 1, compromis UUUU. Depus de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Articolul 23, alineatul 1, parte uh, introductivă, textul original al Comisiei. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Acum articolul 23, alineatul 1, punctul A, comprinsul V, V, V, V. Depus de patru grupuri. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă la articolul 23, alineatul 1, punctul B. Votăm textul original al comisiei. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 23, după alineatul 1, alineat nou cu compromisul 4 de W. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 23, alineatul 2, compromisul XXXX, depus de 4 grupuri, zice cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 23, alineatul 3, compromisul YYYY, depus de 4 grupuri, zice cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 24, compromisul ZZZZ, tot de 4 grupuri, zice cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum ajungem la amendamentul de compromis 5A, depus de patru grupuri politice. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 5, după alineatul 1, alineat 9, introdus de compromisul 5B, depus de patru grupuri politice. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 5, după alineatul 1, compromisul 5B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă articolul 25, alineatul 2, amendamentul 5 ă, ă, de D, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Nu, nu, nu, acesta e acoperit de alt amendament, spune președinta, deci supun la vot articolul 25, alineatul 3. Bugete 23. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 25, alineatul 4 și acesta e acoperit. Așadar, trecem la articolul 26, alineatul 1, amendatul de compromis 5 de G. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 26, alineatul 2, 5 de H, prezentat de patru grupuri. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 al raportoarei acum. Da, e, e după voturile în bloc. E după voturile în bloc. Amendamentul 125 al raportoarei. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun, ajungem la titlu, titlu care de fapt e acoperit. Și atunci deja ne-am ocupat de considerente. La considerentul 3 votăm compromisul C, depus de 5 grupuri politice. cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul 4, compromisul D, cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul E, care va fi re, introdus ca nou, considerăm cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 4, la alineatul 2, regii. 2 regii. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. După considerentul 4, amendamentul 136 al doamnei Zimmer, domnul Handel și lui Iari cu amendament oral al raportoarei. Cineva se opune? la acest amendament, față de acest amendament oral? Nu. Deci supun la vot amendamentul 136, astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva obțineri? Se adoptă. După considerentul 4, amendamentul 137 al raportării și a doamnei Regner. cine pentru? Împotriva obțineri? se adoptă după considerentul 4, alineatul 2, FEM 2. FEM 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Cred că a fost adoptat, dar nu am văzut exact. Cine este pentru FEM 2? Deci pentru, împotriva, abțineri se adoptă. După nu. La considerentul 5, compromisul F, cine pentru? Împotriva, abțineri. Se adoptă. Și după considerentul 5, la alineatul 3 al comisiei I3, raportarea este contra. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Se cere verificarea prin vot electronic. Bine, votul s-a deschis. Tout le monde a pu voter. Le... A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 de voturi pentru, 18 pentru și o abținere. Aveți dreptate. Se adoptă. După considerentul 5, Aliatul 2 al Comisiei Bugete, control bugetar. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 5, alineatul 3 al Comisiei de Control Bugetar. Cont 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La considerentul 6 avem compromisul G, depus de 5 grupuri. Cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Acum, considerentul 7, compromisul H. Cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul 8, compromisul I, prezentat de 5 grupuri. Cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. După considerentul 8 avem alineatul 5, FEM 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum avem alineatul regii 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 9, compromisul J, prezentat de patru grupuri politice. Cine este pentru, Amendamentul de compromis patru, măsurați. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 11, compromisul L, prezentat de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 12, amendamentul 157, prezentat de trei membri GUE de uh, eliminare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, considerentul 12, la considerentul 12. Bun. Compromisul M. de, com, propus de toate grupuri. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. După considerentul 12, amendamentul 10 al raportoarei. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm, verificăm uh, amendamentul 10. Am deschis votul electronic. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. A votat toată lumea. Uh, votul s-a închis. Avem 17 voturi pentru 23 împotrivă. Nici o abținere. Deci, deci se respinge. Deci ajungem la amendamentul uh, 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. 12. Raportare cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considentul 13. Un amendament de eliminare prezentat de trei membri GUE. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, considentul 14, amendamentul de compromis M. Cine pentru? împotrivă, abțineri? Se adoptă. Acum considerentul 15. Am ajuns deci la considerentul 15. Considerentul 15, compromisul P. cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Acum 16, consentul 16, compromisul Q. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? se adoptă. Consentul 17, compromisul R, prezentat de patru grupuri, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, după consentul 17 la amendamentul 78 uh, prezentat de doamna Deli și Schroeter. După consentul 17, amendamentul 179, Deli Schroeter, cu cerere de vot separat. Votăm prima parte, fără cuvintele such as employment, subsidies and insurance contributions. Cine pentru prima parte? Împotrivă abțineri, verificăm. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. 21 de voturi pentru, 19 împotrivă. prima parte se adoptă. Bun. Și cine este pentru uh, adăugarea, adăugirea unor cuvinte lăsate în paranteză? Pentru, împotrivă, abțineri. Deci partea a doua se respinge. După consentul 17 ajungem la amendamentul 180 uh, de Eli Schröter. Cine este pentru, împotriva, abțineri? se adoptă. Considerentul 18, compromisul U. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun, compromisul W acum. Tot la considerentul 18. Da, va fi considerent separat dacă adoptăm cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După 18 avem un conținut nou introdus printr-un amendament de compromis V. Cine este pentru compromisul V? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, după conținutul 18 avem un amendament 184, Daly și Schröter. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, după conținutul 18 nu, nu mai votăm nimic, deci votăm la considerentul 19, avem compromisul X. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 19 avem amendamentul 20 al raportoarei. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După aceea avem un amendament 187. Domnul Tremosa. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Am deschis votul electronic. Bun, votul s-a închis și avem 21 de voturi pentru, 17 împotrivă și să-i adoptă. Bun, deci la consentul 20, un amendament de ordine lingvistic, nu supun la vot, însă după consentul 20 votăm amendamentul 22 a raportarei. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Consentul 21, supun la vot textul original al comisiei. cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Și după consentul 22 avem uh, alineatul 7, buget, de la Comisia pentru Bugete. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la amendamentul 7 al Comisiei pentru Bugete. Am deschis votul. Votel, voticlu. Am închis votul și avem 18, de voturi, 18 voturi pentru 21 împotrivă și o abținere, deci se respinge. După considerentul 23 avem compromisul Y, depus de patru grupuri, dar a fost votat în blocul numărul 3. Așadar, Doamna Steinruck. Dacă bine am înțeles, amendamentul 97 nu a fost votat. Uh. L'amendement 80... Amendamentul 97... Da, cădea dacă amendamentul 357 a fost adoptat, dar 357 a fost acoperit de compromisul 4O, deci n-ar fi putut fi supus la vot. Așadar, ajungem după alineatul 1 la alineatul 1 al Comisiei pentru Bugete Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și după alineatul 1 avem uh, amendamentul 2 al Comisiei pentru Bugete. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum am ajuns la votul final. Vot electronic. Votăm uh, tot textul, întregul text. Am deschis votul. Văd că nu doriți să votăm cu vot electronic. Ba da. Bun, atunci dacă toată lumea a votat, votul electronic s-a închis și destul de surprinzător avem 36 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări, doamne raportare! Pour ce brillant succès a fost un succes extraordinar și aș dori acum doar să vă mai indic faptul că nu am reținut decât șase bucățele, ca să spun așa, din textul original al Comisiei, care ne-a fost prezentat de Comisia Europeană. Nu știu dacă Comisia Europeană are vreun reprezentant în sală, dar printre aceste șase fragmente, multe se referă la mm, partea introductivă a textului. Deci, înțelegeți ce misiune au negociatorii și cât de dificile vor fi negocierile care vor începe cu Consiliul. De altfel, vă mai spun că n-am respins decât 5 amendamente și jumătate. Deci cred că putem nu doar să felicităm pe doamna raportoare, ci Aș dori să mulțumesc de data asta și, cei doi mem- și celor doi membri ai uh, secretariatului care ne-au ajutat foarte mult cu lista de vot. N-am uh, detectat nicio greșeală pe lista de vot. Doamna Moran Chartier vrea să mulțumesc și raportorilor din umbră, deci mulțumim și raportorilor din umbră. Bun, acum ajungem în mod excepțional la o lectură. Trebuie să vă citesc ceva. Deci vreau să vă spun că în urma acestui vot luăm decizia de a începe negocierile cu Consiliul în vederea unui eventual acord în prima lectură, conform articolului 70, alineatului 21 al regulamentului Parlamentului European. Și vă propun, dacă sunteți de acord, conform dispozițiilor textelor conform cărora ne desfășurăm noi lucrările, ca echipa de negocieri cu Consiliul din partea Parlamentului European să fie compusă din subsemnata, doamna raportoare și raportoare din număr, Ceea ce înseamnă subsemnata, doamna Steinrück, domnul Filibulo, doamna Harkin, doamna Schröter sau doamna Karima Deli. Da, va fi sau una sau alta. La triloguri și nu amândouă deodată. Gabriele Zimmer și Antea McIntyre. Mandatul pentru negocieri, sigur, îl formează tocmai raportul pe care l-am adoptat adineauri. Și primul trialog cu Consiliul și Comisia e prevăzut pentru data de 10 iulie anul curent la 18.30. Sigur că vă vom ține la curent cu evoluțiile negocierilor. Bun, punctele 22 și 23 de pe lumea de zi au fost amânate, așadar ajungem la punctul 24. Așadar, raportul sau avizul doamnei Iotova la adresa Comisiei FEM privitor la condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor. Mi se spune că pe lista de vot care v-au fost uh, înmânate există poate două schimbări și anume amendamentul oral la amendamentul 11, de fapt, un amendament oral care nu se referă la amendamentul 11, ci la amendamentul 27. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, amendamentul 12 a fost retras. Bun. aliatul 1, compromisul A, depus de patru grupuri. Cine pentru? Împotriva obțineri, se adoptă. Bun. Tu, aliatul eh, 1, avem un amendamentul 10 eh, al doamnei Suber și domnului Iaric. Pe două părți. Supun la vot prima parte. Fără, de fapt, prima parte. Calls on the Commission până la work such shifts. Cine pentru? Împotriva. abține, Se respinge. Bun. Deci, supun la vot și partea a doua. cine pentru? Partea a doua. Împotriva abțineri. Se adoptă. Bun. După alineatul 1, amendamentul 11 al doamnei Cliveti. textul original. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Alineatul 2, compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Acum amendamentul 16, uh, Cochmerin. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, Steinruck. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. După Alineatul 2, amendamentul 18, Pupache scade și apoi, deci după paragraful 2 votăm amendamentul 19, Iotova, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum alineatul 3, compromisul C, depus de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum alineatul 4, compromisul D, depus de 5 grupuri. Cine pentru? Împotriva abțineri se se adoptă. După amendamentul 4 avem amendamentul 27, Cornelisen, cu amendament oral, uh, după cum am indicat adineauri, uh, depus de grupul PP și anume înlocuirea calls on cu encourage. Dacă se opune cineva, nu. Atunci supun la vot amendamentul 27 modificat. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun, acum la alineatul uh, 5 uh, pun la vot compromisul E, depus de patru grupuri. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum uh, alineatul 5, mă scuza, 6, amendamentul 34, Obermeier. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Bun, verificăm 34 cu vot electronic. S-a deschis votul. Deci, la 34 am închis votul electronic și avem 20 de voturi pentru, 16 împotrivă și o abținere. Deci se adoptă. Bun, am făcut o greșeală. Deci trebuie totuși După deci, alineatul 5, amendamentul 32, Pupachi, supun la vot. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33, Cliveti. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun. Acum mi-am reparat greșeala și ajungem la amendamentul 35, amendamentul 6, amendamentul uh, Gânț. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propune să votăm restul în bloc alineatul 6 și toate considerentul A. Bun, în bloc, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Deci, acum supun la vot întregul uh, aviz cu vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul să avem 33 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportoarei! Alors, nous revenons au point que nous n'avons Revenim la punctele pe care nu le-am tratat ieri de pe ordinea noastră de zi, anume punctul 18 de pe ordinea de zi, mai întâi. Qui nous conduit a donné la parole. Astfel, îi vom da cuvântul doamnei Veronica Lope Fontanie pentru a examina uh, proiectul dumneavoastră de aviz uh, în atenția Comisiei pentru Pescuit în ce privește Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Doamna raportor aveți cuvântul pentru a ne prezenta cele 73 de amendamente pe care le-ați introdus. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, doresc să mă refer la uh, dezbaterea pe care o vom avea în marginea reformei politicii comune de pescuit. Ceea ce ne dorim este să atingem uh, obiectivele PCP și a politicii maritime integrate. Perioada vizată este 2014-2020. Astfel, am putea atinge, cel puțin în principiu, obiectivele strategiei Europa 2020 cu trei inițiative de marcă. O Europa eficace în utilizarea resurselor, în al doilea rând, o Uniune Europeană și, în al treilea rând, o strategie pentru noile competențe și noile locuri de muncă. În ce privește acest uh, aviz, e necesar să introducem aspecte indispensabile pentru a consolida ocuparea forței de muncă și pentru a lupta împotriva pauperizării și excluziunii sociale. Trebuie să dezvoltăm în principal uh, țesutul social și asta într-o manieră durabilă. Prin urmare, trebuie făcută referire specifică la, pescuit, la pescarii um, artizanali. Ce înseamnă acest lucru? Astfel putem uh, genera locuri de muncă. Uh, niște locuri de muncă care nu aduc prejudicii mediului înconjurător. Tot aici va trebui să vedem care sunt organizațiile ce depind de pescuit. Și astfel trebuie să favorizate acele acțiuni care promovează diversificarea în alte domenii. Pescarii deseori trebuie să se oprească în anumite anotimpuri și în aceste perioade trebuie să le oferim alternative de muncă. Iată de ce trebuie să le propunem uh, stagii de formare, inclusiv uh, soților acestora care lucrează adesea în uh, um, afaceri de familie și au nevoie de training și formare continuă. Vorbim de asemenea despre sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru pescari. Adesea aceste aspecte nu sunt suficient luate în considerare. E nevoie și de dialog social și aici este un punct important după sănătate și securitate la locul de muncă. E nevoie de consolidarea dialogului social. Și trebuie să includem aici și pe cei mici pescari pe care adesea nu îi luăm în calcul. Și trebuie să ținem seama, trebuie um, consolidată această categorie. De asemenea, e bine să introducem noțiunea de inovare socială, găsind soluții noi la problemele sociale. În concluzie, iată punctele uh, pe care mi-am bazat amendamentele. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă raportor. Muy brevemente, señora presidenta, para decirle mi nombre y en el... Foarte pe scurt, domnul Sercas în numele meu și al uh, domnului Christensen am luat uh, cunoștință de uh, raportul doamnei Lope Fontanier și suntem de acord cu ei, precum și cu cele tocmai declarate. Dar aș mai vrea să spun că socialiștii sunt de asemenea preocupați de predarea ștafete de la o generație la alta, la fel ca și în agricultură, în pescuit, trebuie să facem eforturi importante pentru că vedem bine care sunt provocările în ce privește durabilitatea, sustenabilitatea. Iată de ce trebuie să facem eforturi pentru a stimula pe tineri. Ori nu cred că acest lucru va pune probleme mm, doamnei raportor din partea PPE și reiterăm satisfacția uh, noastră pentru modul în care am cooperat cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you, Madam President. Uh, just two points from... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am încă textul original, nu mai am textul original la mine, dar se vorbea de susținerea, la final, de susținerea comunităților de pescari. De lungul anilor, pescarii s-au descurcat foarte bine și comunitățile în care au trăit, în cea mai mare parte, dacă să ne uităm și la harta Europei, sunt comunități mici. Dar multe dintre acestea sunt uh, comunități de pescari foarte mici și Um, acolo pescarii depind unii de alții. Um, astfel de comunități generează și turism. Astfel că o astfel de comunitate depinde de pescuit și are nevoie de susținere din punct de vedere legislativ. Ceea ce mă duce la uh, începutul, la introducerea textului uh, la inițiativa despre care vorbim și care invocă uh, politica pentru pescuitori, aceasta este un dezastru încă de la introducerea ei în 1973. Stocurile de pește au scăzut în mod uh, uh, catastrofal. În ziua de azi, în anumite regiuni, abia dacă se mai găsește pește. politica a fost una dezastruoasă. De asemenea, în multe uh, regiuni, din cauza sistemului ridicol de cote, pescarii sunt nevoiți să uh, arunce înapoi în mare pește mort. Pe scurt, de-a lungul anilor, pescuitul în ape naționale a încercat în termeni de jargon să facă din pescuit o activitate durabilă, însă a pus în pericol uh, viitorul uh, generațiilor ce vor urma. Permiteți-mi să vă dau exemplu la două țări europene care depind foarte mult de pescuit în Norvegia și Islanda. Niciuna dintre ele nu se află în Uniunea Europeană și în ambele cazuri nu au adoptat politica comună de pescuit, au propriile sisteme și uh, regulamente, iar acolo atât stocurile de pește cât și comunitățile de pescari o duc foarte bine. Norvegia a, a raportat că stocurile de pește sporesc și um, sezonul de înmulțire a peștelui um, este un uh, succes, iar în Islanda veți vedea că și ei plănuiesc um, abandonarea unor cantități de pește uh, pescuit. Uh, Pești pe care noi îi cumpărăm în magazinele noastre provin în mare parte din Islanda. Pentru că aceștia au știut să-și protejeze uh, zonele, apele de pescuit. Au știut la timp să scape de uh, politica de pescuit și, cea mai, și cel mai dezastruos capitol al acestea, aruncarea peștelui mort înapoi în mare. Mulțumesc. Doamna Lomber, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulți dintre noi sunt preocupați de politica comună de pescuit și de tot ce se petrece, dar aceasta este și o problemă globală și ne confruntăm cu schimbări importante în apele noastre teritoriale, schimbările climatice și um, schimbările de temperatură în apă. Așa cum uh, doamna raportor a spus de la început, trebuie să ne preocupe acum comunitățile de pescari. Ce vom face în următorii ani și până în 2020? E bine, e vorba de susținerea pentru aceste comunități. Acest lucru este foarte important și direcția pe care o ia acest aviz pe care îl discutăm este una foarte bună. Așa cum și doamna Lope Fontania a spus, E vorba de diversificare, de competențe, de uh, ștafeta între generații. Toate acestea sunt importante. Raportul se îndreaptă în direcția cea bună și pe niște fundamente solide. Mulțumesc! Nu există alte înscrieri la cuvânt. Colegii nu prea sunt interesați de pescuit, spune doamna președinte. Atunci, în numele comisiei, îi dau cuvântul doamnei Tacunii. Yes, good morning. Um, I'm Flaminita Conia. Work... Um, mulțumesc. Lucrez la Digimare pentru propunerea MFF. Nu avem um, comentarii deosebite. Doream doar să aduc o clarificare. Propunerea sublinează foarte mult importanța susținerii pentru comunitățile de pescari și există un întreg capitol dedicat uh, acestor comunități de pescari. inclusiv în redactare și în negocieri, cu toții am subliniat um, importanța dezvoltării durabile a acestor comunități și am încercat să subliniem uh, acest lucru, fondul este doar o listă de măsuri posibile și trebuie să decidem împreună care dintre aceste măsuri trebuiesc um, susținute și care au prioritate. Sperăm foarte mult că decizia statelor membre se va îndrepta în aceeași direcție și în cadrul uh, acesta, uh, Comisia participă și ea. Dorem doar să știți că vom continua să susținem uh, comunitățile, pentru că și Comisia consideră că acesta, într-adevăr, este cel mai important capitol. Iar propunerea noastră a luat o turnură Mm, foarte diferită față de instrumentul financiar precedent, pentru că au fost eliminate toate acele măsuri considerate um, proaste și care se referă în special la flote, înlocuirea aparatelor, um, dezafectarea navelor și așa mai departe. Acordând subsidii consistente, statele membre se vor orienta tot mai mult către dezvoltarea durabilă și în domeniul maritim și de pescuit. Vă mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon. D'accord, merci Madame la Présidente. Rapidement pour euh, remercier. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit. Am notat uh, observațiile colegilor mei și cred că este important să avem amendamente, în special în ce privește pe tineri și cred că împreună cu raportorii din umbră vom putea face uh, o treabă bună, ca și până acum, și mulțumesc pentru disponibilitate. Très bien. Alors voilà une contribution de fond. Prea bine, iată o contribuție de fond, spune președinta. Termenul de depunere a amendamentului este 10 iulie, ora 12. Pe 18 septembrie le vom examina și, eventual, compromisurile pe 8 și 9 pentru a le vota în aceeași sesiune. Așa încât Comisia PEș să poată să adopte textul pe 28 noiembrie, iar plenara rămâne de văzut poate în ianuarie. Dar în ce privește temeiul juridic și perspectiva financiară, fiecare comisie adoptă niște ritmuri de lucru foarte variabile. Înainte de a trece la următorul punct pe ordinea de zi, aș, dorea, aș dori să solicit uh, funcționarilor politici să trimită câte un mail tuturor membrilor grupurilor politice, așa încât la 11.30, atunci când vom beneficia de uh, vizita secretarului general al Organizației Mondiale, a, Organizației Internaționale a Muncii, uh, sala noastră să fie plină totuși, pentru că e prima oară când dumnealui ne vizitează, e un lucru important. Uh, ținând seama de relațiile pe care ni le dorim cu uh, organizația pe care dumnealui o uh, reprezintă, Organizația Internațională a Muncii. Pentru noi, practic, este uh, o referință absolută. Am uh, încheiat, deci, discutarea punctului 18 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 19, unde doamna Iazloviețca ne va prezenta în raportul său de inițiativă pactul referitor la investițiile sociale ca răspuns la criză și care este poziția dumneavoastră la cele 154 de amendamente primite. Doamne, raportor, aveți cuvântul. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate cele 154 de amendamente pe care le-ați introdus la raportul meu. Ați fost foarte activi și reactivi. Și participarea dumneavoastră arată cât de important și interesant a fost acest subiect. Poate că schimbarea um, orei la care se discută raportul meu um, explică și absențele numeroase din sală. Însă cel mai important lucru pentru noi este faza de implementare și cred că toți membrii acestei comisii trebuie să se simtă responsabili pentru ce se va include în acest document. Iată de ce voi încerca să obțin amendamente de compromis care să reflecte majoritatea ideilor bune prezentate de colegi. Am câteva observații de pe acum. Majoritatea amendamentelor propuse vor fi acceptate, însă nu pot fi de acord cu acelea care solicită ștergerea, suprimarea unei idei uh, întregi. Bună oară, amendamentul 145 sau alte amendamente care neagă um, justificarea uh, uh, principiului de precauție. Amendamentele 13, 15 sau amendamentele despre sărăcie și excluziune socială. Într-adevăr, datorită crizei, excluziunea socială și sărăcia au uh, sporit, dar cred că răspunsul la o astfel de situație ar trebui să se facă prin acțiuni pe piața forței de muncă. Cetățenii noștri ar trebui să fie stimulați să fie mai activi și să îi ajutăm într-un mod tradițional. Nu este de ajuns. Adesea, astfel de măsuri uh, depășite nu fac decât să sporească sărăcia. Uh, sigur că ne dorim sporirea locurilor de muncă, calitatea acestora și stabilitatea. Um, trebuie să determinăm pe cetățeni să devină mai activi, să-i încurajăm să caute activ locuri de muncă, um, să ne referim la IMM-uri. E bine, toate aceste amendamente, toate aceste tipuri de amendamente au susținerea mea. Citind amendamentele, mi-am dat seama că alineatul 4 nu a fost interpretat în mod corect de toți colegii. Cred că ne aflăm într-un moment în care uh, Um, sistemul de stat providențial nu mai poate fi luat în calcul. Ar trebui o atitudine mai proactivă. Și trebuie să punem la dispoziție cetățenilor niște instrumente care să le permită să se adapteze mai ușor la schimbările extrem de rapide de pe piața de muncă. Și sper să fiu susținută de colegii mei în acest punct. câteva propuneri din amendamente pe care am să le inclu includ în um, compromis sunt cele de la amendamentele 7, 8, 9, 10 și 11 nu sunt sigur că ne confruntăm și cu o um, criza competiției. dat 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28 și 30, 31, 33, 34, 35 și revenind la 33, nu sunt sigură dacă trebuie să investim doar în educație. Este aceasta singura cale? Este acesta panaceul pentru toate necazurile de pe piața forței de muncă? Acest uh, amendament uh, pare să ceară să fie într-un în compromis. 36, 37, 38 vor fi de asemenea incluse în compromis. La, în ce privește 38, este foarte important să combatem piața neagră. Și mulțumesc domnului Paupakis pentru a-mi fi atras atenția asupra acestui aspect. Trebuie să combatem formele ilegale de angajare. La 45 sunt încântată să constat uh, remarca uh, colegilor mei în ce privește importanța IMM-urilor. Se arată că nu uh, exploatăm potențialul IMM-urilor la un nivel satisfăcător. 44, 45, 46, 57, 54, 56 de asemenea vor fi incluse în compromis. În ce privește amendamentul 60, s-a propus evaluarea statelor membre într-o modalitate critică în contextul uh, pachetului de investiție socială. Însă a fi critici nu este soluția cea mai bună pentru a uh, obține soluții. Trebuie să vedem cum sunt implementate politicile. 61, 62, 63 vor fi de asemenea incluse în compromis, 68, 69, 70 de asemenea. Iar ce privește 72, Aș dori să solicit niște clarificări din partea autorului. Deoarece citesc aici că ar trebui să garantăm venituri decente pentru oamenii aflați în nevoie. 73, 4, 5, 66, 77, 77 vor fi incluse în compromis. Nu vom vorbi doar despre um, locuri de muncă noi și durabile, ci e limpede că vor exista și uh, locuri de muncă instabile. Dar și acestea trebuie incluse. 81, 82, 83, 84, 90, 91, 93, 96. În ce privește 91, aș dori să solicit de asemenea clarificări. Ce se înțelege prin crearea unor condiții uh, de stimulare. Nu prea înțeleg ce se dorește. La 93 e uh, necesară o subliniere din partea mea. Cred că e mai bine să stimulăm decât să pedepsim. La 98 s-a propus de asemenea uh, un set de măsuri uh, prudențiale și sunt de acord cu acest lucru. 100, 102, 103, 104, 5, 6, 109, 110, 111, 107 referitor la șomaj. Cred că ar trebui să înlocuim șomajul cu ocuparea. Trebuie să avem o abordare pozitivă și să vorbim mai degrabă despre ce dorim să facem, ce să obținem, decât lucrurile pe care trebuie să le combatem. Dacă creăm locuri de muncă, atunci, firește, șomajul va scădea în cele din urmă și cred că această formulare este mai pozitivă. La 113, din partea domnului Bar, mi-aș dori de asemenea niște clarificări. Ce înțelege dumnealui prin ocuparea Uh, lucrătorilor necalificați sau subcalificați. 118-119 vor fi incluse în compromis, dar la 118 aș dori să întreb pe domnul Gânșe ce înseamnă crearea unei atmosfere propice în școli. Mă gândesc că e vorba de implementarea unor proiecte pentru tineri care să-i învețe să devină activ pe piața forței de muncă. 123, 124 vor fi introduse compromis, dar la 124 doresc niște clarificări. Aici se spune că investiția socială ar trebui să fie direcționată și către casele pentru bătrâni. La 125, 126, 130, 131, 134, 136, toate acestea vor fi incluse în compromis. 134, din nou, aș avea nevoie de niște clarificări. Pentru că aici se spune că și mm, cetățenii în vârstă ar trebui încurajați să muncească prin modalități adecvate. Care sunt acestea? 140, 144, 145, 146, 147, toate vor intra în compromis. Apoi 146 și 149. Eh, sunt niște amendamente care îmi plac în mod deosebit. Acestea um, extind propunele din documentul original și se vorbește despre măsuri concrete în Pactul pentru Investiții. În ce privește amendamentul 153, nu sunt uh, deplin convinsă dacă fondul uh, pentru globalizare e cel care trebuie um, folosit pentru investițiile sociale. Încă o dată mulțumesc pentru toate amendamentele care au adus completări esențiale la munca mea Însă, fiind vorba de un aviz, firește, nu am putut să includ absolut toate ideile în documentul original. Această săptămână voi redacta amendamentele de compromis și le voi trimite tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor interesați. Doresc să pregătesc un document în care să intre în posesia tuturor și pe care sper să-l promovați în statele dumneavoastră membre. Vă mulțumesc! Papadopoulos. Mulțumesc, doamna Papadopoulos, dar înainte de a da cuvântul, aș dori să urez bun venit acolo în spatele salii unei delegații de aleși din Consiliul Regional al regiunii Gironde din Franța, Achiten, care sunt în vizită la Bruxelles pentru a vedea cum lucrăm noi la viitoarea programare financiară și mai ales utilizarea Fondului Social European. Bine ați venit și sper să puteți sta, da, uh, rămâne alături de noi până mm, cel puțin încă 20 de minute că va veni alături de noi nou director general al Organizației Internaționale a Muncii. Iar acum dau cuvântul doamnei Papadopoulou. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc. Vreau să o felicit în numele socialiștilor și democraților pe doamna raportor pentru un raport bine elaborat. Unii membri PPE, precum raportoarea care vine din Polonia, înțeleg că, că austeritatea nu este singura soluție la criza economică actuală. Sigur că prin austeritate nu vom reuși să readucem Europa pe calea creșterii. În urmă cu câteva minute, am uh, ascultat cum uh, aproape jumătate din amendamentele noastre, am depus 28, vor fi incluse în amendamentele de compromis. Sigur că rămâne de discutat ce se întâmplă cu celelalte. Noi credem că dacă vor fi incluse în raport, vor uh, face ca textul final să fie mai complet. În amendamentele noastre în general, noi subliniem faptul că criza economică are efecte de lungă durată asupra creșterii economice, asupra economiilor publice, asupra ratelor de ocupare, precum și asupra calității și cantității investițiilor sociale în Uniunea Europeană. Avem amendamentul 13 în care menționăm aceste lucruri și în care spunem cu fermitate că măsurile de austeritate au efecte negative asupra uh, creșterii uh, economice ocupării în Europa, și că trebuie să depășim sfera disciplinei financiare pentru a avea uh, creștere și progres social. De asemenea, în unele amendamente care vor fi incluse în compromisuri, subliniem faptul că consolidarea bugetară trebuie să fie însoțită de o strategie comprehensivă investițională pentru creștere durabilă și împotriva șomajului. Trebuie să arătăm un angajament mai profund uh, Trebuie să vedem un angajament mai profund din partea statelor membre și din partea instituțiilor uh, europene de a atinge obiectivele strategiei Europa 2020. Ocuparea socială și obiectivele educaționale din strategia Europa 2020 nu au fost subiecte dezbătute suficient în statele membre. Mai mult decât atât, ținem cont de faptul că rata de ocupare a crescut de la 7,1% în 2008 uh, la 10% în 2012, în rata de, rata de șomaj, mă scuzați. Deci este foarte clar că există diferențe între sudul și nordul uh, Europei. 8 uh, milioane de europeni, 80 de milioane de europeni, mă scuzați, sunt uh, afectați de sărăcie, iar tinerii sunt șomeri în marea lor parte. Sunt lucruri care sunt conținute în amendamentele noastre. E clar că E o problemă și cu copiii care trăiesc în uh, familii uh, unde părinții nu au un loc de muncă. E foarte important să avem o ofertă de muncă necesară, ținând cont de faptul că din cauza crizei, oamenii se află acum uh, în mare dificultate. Salariile au scăzut, prețurile au crescut, Iată, avem nevoie și de alte măsuri pe lângă austeritate pentru a miza pe competențele și uh, cunoștințele potențialilor lucrători. Avem nevoie de investiții sociale bine țintite pentru a atinge stra uh, obiectivele strategiei Europa 2020. Uh, trebuie să uh, creăm locuri de muncă de bună calitate, să implementăm un sistem uh, social în așa fel încât să ne axăm pe oameni cu locuri de muncă decente, plătite decent, astfel având la final creștere economică. În amendamentele noastre subliniem și faptul că trebuie să avem uh, scheme de pregătire vocațională în parteneriat cu firmele private, astfel încât să avem uh, un uh, echilibru bun între siguranța și flexibilitatea la locuri de muncă. În același timp ar trebui să scădem uh, dependența uh, Uh, economică și să vedem ce se întâmplă și cu vârsta pensionării. Iată pe scurt uh, prezentarea amendamentelor depuse de cei de la SND. Așteptăm cu nerăbdare reuniunile, reuniunea ce va urma în săptămânile viitoare, astfel încât să putem discuta și cu raportorii din umbră de la uh, celelalte grupuri politice, să vedem unde facem amendamente de compromis și cum altfel, cum altfel mai putem îmbunătăți acest raport. Mulțumesc! Doamna Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt și eu raportor din umbră. Eh, mă scuzați, raportorul nostru din umbră, Emile Turunen, nu poate fi aici, așa că intervin eu. S-au uh, comentat câteva din, au fost comentate câteva din uh, amendamentele depuse. Îmi place faptul că um, vreți să subliniați uh, ocuparea tineretului și nu neapărat șomajul rândul tinerilor într-unul din amendamente. Apoi, la 146, solicitați clarificări în ceea ce privește alte câteva amendamente 72 cu privire la securitățile sociale. Dar o să-i cer lui Emile Turunen mai multe detalii. Ați menționat aliniatul 4. Și noi l-am analizat și am considerat că ar fi nevoie de mai multă precizie pentru a defini mai clar acele elemente de uh, acele elemente pozitive de încurajare. Uh, per ansamblu suntem de acord cu poziția dumneavoastră și noi așteptăm să conlucrăm pe amendamentele de compromis. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, se pare că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așadar, în acest caz, uh, din nou, da, cuvântul raportare, doamna Zovesca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor pentru comentarii, mulțumesc pentru ideile uh, împărtășite. Uh, Vreau să vă asigur că nu doar delegația Poloniei la PPE, ci și celelalte delegații naționale din grupul meu gândesc în aceiași termeni. Suntem foarte sensibili la uh, schimbarea mentalității. Și acesta este un lucru pe care l-am uh, menționat și în uh, raportul meu. Statul bunăstării ar trebui să devină un stat al îmbătrânirii active. Nu suntem suficient de, bă- de bogați pentru a investi în cei care nu se descurcă pe piața muncii și care trăiesc uh, în sărăcie. Există posibilitatea de a-i uh, determina pe cetățeni să se simtă răspunzători de copiii lor, de educația oferită, de șansele pe care copiii le pot avea mm, uh, la maturitate. Ideea este că avem uh, talent în Europa, avem mulți tineri care, spre marele meu regret și spre marea mea disperare, pleacă în SUA și în China pentru a-și găsi un loc de muncă un exod al materiei cenușii din Europa. E foarte păcat. Trebuie să facem ca acest proces uh, să devină reversibil, trebuie ca oamenii să devină mai activi și trebuie să ne dezicem de modelul uh, tradițional de a întinde o mână de ajutor doar săracilor. Ideea este că politica noastră trebuie să fie dirijată înspre a-i responsabiliza pe oameni, astfel încât să devină activi. Mă bucură faptul că sunteți de acord cu principalele direcții date de raportul meu. Eu cred că împreună, într-un efort uh, concertat, vom reuși să elaborăm un document foarte bun care să reprezinte o bază de transformare a mentalității. Încă o dată, mulțumesc și aștept uh, să ne întâlnim la reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc. Examenele de compromis vor fi examinate pe data de 10 și vom vota în, în aceeași zi. Regret să trebuiască să vă, că trebuie să vă informez că suspend reuniunea până la 11 jumătate, ceea ce va permite tuturor colegilor să revină în sală pentru schimbul de opinii domnul Guy Ryder, director general ales al Organizației Internaționale a Muncii. Dragi colegi, vă propun să reluăm reuniunea. Am mare onoare de a ura uh, bun venit pentru un schimb de opinii pe domnul, uh, domnului Guy Ryder, director general, proaspăt ales, director general Organizației Internaționale a Muncii și spun proaspăt pentru că a fost ales pe data de 28 mai. Deci, cred că e una din primele reuniuni la care aveți ocazia să participați. E foarte important pentru noi să avem acest uh, schimb de opinii din numeroase motive. În primul rând, în numele uh, întregii comisii, să vă felicit uh, pentru alegerea dumneavoastră. Am făcut-o deja în scris, dar uh, îmi face mare plăcere să vă comunic um, față în față. A fost o alegere Alegerile au fost dure, a fost un mare număr de candidați și atunci a fost și foarte important modul în care s-a votat, uh, cum s-a făcut departajarea candidaților și până la urmă experiența dumneavoastră um, ca sindicalist și experiența dumneavoastră la Organizația Internațională a Muncii v-a permis să aveți câștig de cauză și mi închipui că victoria e cu atât mai frumoasă și vă urez mult succes într-un moment atât de dificil în care vă preluați funcția. Pentru comisia noastră, relația pe care o avem cu organizația pe care o veți conduce este una extrem de importantă din mai multe motive. Cred că în cursul acestui, acestei legislaturi noi am dorit să punem accentul încă și mai mult pe chestiunea relațiilor între Uniunea Europeană în general și Parlamentul European în particular și Organizația Internațională a Muncii, OIM. Și aici insist pe trei uh, elemente. În primul rând, uh, convențiile de bază. Știm că acestea nu sunt încă ratificate de toate statele membre ale Uniunii Europene și asta ne preocupă, deoarece dacă OIM a apărut în condiții motivate istoric, eu cred că interesul europenilor și valorile OIM trebuie să fie împărtășite de toată lumea și faptul că această convenție este pur și simplu desconsiderată de un anumit număr de state membre, e ca și cum s-ar spune că OIM uh, se ocupă doar de țările în curs de dezvoltare și emergente, nu e pentru noi. Însă noi, cei de la Parlamentul European, considerăm că nu doar că europenii sunt deasupra legii, ci că tocmai trebuie să dea ei exemplul. Și aceste convenții de bază sau fundamentale, sau poate există un alt termen, spune doamna președintă, ca ele să fie aplicate uh, de toți, trebuie întâi să le ratificăm toți. Apoi, uh, trebuie să ne gândim și la contextul cridei și contribuția pe care credem noi că mai ales dumneavoastră trebuie să o aveți în dezbaterea pe, guvernanța, pe tema guvernanței mondiale. Normele sociale sunt din ce în ce mai importante, în paralel cu uh, funcționarea Organizației Mondiale a Comerțului. Însă, e vorba și de faptul că dumneavoastră dispuneți uh, de o mare experiență în legătură cu șocul social produs de criza financiară, economică și socială prin care trecem și în legătură cu care cooperarea inițiată de predecesorul dumneavoastră cu uh, femeiul ne pare că a dat multe roade și în al treilea rând, concret, noi, Parlamentul European, am avut inițiativa ultimele ultimei la adunări generale, sigur vă reamintiți, am luat inițiativa să susținem uh, lucrările pregătite de biroul dumneavoastră, uh, mai ales privește convenția privitoare la munca casnică. Și aici cred că există o sinergie de care putem profita sinergie care poate fi uh, reciproc benefică. Și înainte de a vă da cuvântul, sigur că vreau să profit să uh, salut și munca predecesorului dumneavoastră, datorită care cred eu că am putut să avem această foarte bună cooperare și sperăm să o putem continua și chiar dezvolta împreună cu dumneavoastră. Știind că delegația noastră și comisia noastră uh, apreciază din ce în ce mai mult deplasările la Geneva și vom dori și pe viitor să vă facem uh, vizite la Londra, de asemenea. Și cu asta, domnule secretar general, vă dau cuvântul, apoi vom avea și o rundă, după cum bine știți, de întrebări uh, adresate voastre de parlamentari. Morning, uh, Bună dimineața membrilor acestei comisii parlamentare. Vă mulțumesc pentru uh, uh, cuvintele adresate și vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-o acordați în această dimineață de a începe, voiam să spun, dar de fapt e de a continua dialogul cu OIM. Un dialog care, cred eu, s-a dezvoltat foarte frumos în ultimii ani. Împreună putem să ne gândim cum anume putem să ducem mai departe acest dialog în niște împrejurări extrem de dificile în această lume a muncii. Împrejurările impun ca noi să explorăm în mod exhaustiv maniera în care putem să cooperăm. E vorba de cooperarea între OIM și UE cu precădere cu această comisie de ocupare. Să vă spun uh, ce se întâmplă la Geneva, cu referire la ceea ce ați uh, menționat dumneavoastră. OIM apreciază foarte mult uh, sprijinul puternic și constant pe care dumneavoastră l-ați oferit în ceea ce privește crearea unei agende decente pentru, pentru muncă și transpunerea acesteia în realitate, atât în Europa cât și în uh, restul lumii. Uh, domnul Sommerver este încă director general și cred că a discutat cu dumneavoastră în septembrie despre faptul că parteneriatul dintre OIM și UE este unul natural. Împărtășim uh, aceleași valori, avem obiective comune, așa că e firesc să lucrăm împreună în atingerea acestora. Permiteți-mi să vă prezint câteva dintre uh, subiectele de ordin general care ne interesează. Nu vreau să mă axez pe lucruri uh, fixe. OEM are o istorie de 90 de ani în spate. În tot acest timp, organizația noastră a putut să acționeze Um, ca un uh, lider, ca o forță motrice. Știți că noi suntem pentru tripartitism, pentru dialog social și avem o vocație specială formulată cât se poate de simplu. Creșterea economică trebuie tradusă uh, prin uh, justiție socială și progres social. Preț de 90 de ani, Am trecut uh, prin niște realități adesea complicate, dar Europa a fost regiunea care a realizat cu țările sale uh, anumite obiective și a impus niște obiective înalte pe care le-a atins în mare parte, mai ales în ceea ce privește progresul social și uh, această agendă socială. E un moment unic în istoria OIM, pentru că acum relația e inversată. Astăzi vedem că Europa e în epicentrul unei crize care culmea e globală, dar uh, cei care au fost la Los Cabos, la summitul G20, au putut constata că toată lumea e cu atenția îndreptată către Europa, pentru că Europa este, criza se desfășoară cel mai grav și urmările acesteia uh, trebuie încă identificate. Și e un paradox aici, pentru că e vorba de țări care s-au inspirat de la Europa. Mă gândesc mai ales la țările emergente și uh, la celelalte, desigur. Astăzi, aceste state se bucură de anumite oportunități mulțumită dinamicii economice. Și iată că uh, pot să se bucure de anumite procese de progres social, lucru care nu era la ordinea zilei în trecut. Analizând, de exemplu, ce se întâmplă în America Latină, vedem că astăzi există niște oportunități nemai întâlnite de progres uh, social uh, acolo. Nu e un potențial de evoluție socială, ci e o realizare a evoluției sociale. Adesea ne-am temut că uh, în plin avânt economic aceste țări nu vor uh, acorda atenția cuvenită aspectelor sociale, dar iată că nu se uh, întâmplă neapărat asta. Până și China, iată, uh, încearcă acum să acopere lacunele de deficit, uh, să acopere deficitul social, mă scuzați. China acum are intenția de a uh, oferi oamenilor mai mulți bani pentru muncă și, practic, are motive să o facă, dată fiind evoluția economiei globale. Ideea care este? Că trebuie ca lucrătorii din China să se poată bucura și ei de creștere și prosperitate. Este o țară în care uh, e o provocare uh, sistemul de protecție socială, dar este un subiect pe ordinea de zi, e o premieră și e uh, bine că se întâmplă asta. Poate vă va surprinde că veți afla că și Africa se bucură de asemenea progrese. După o perioadă de creștere economică, există țări africane care doresc să se întoarcă acum și către progresul social. Prin urmare, sunt oameni care acum o iau pe calea uh, pe care a luat Europa cu ani în urmă. În același timp, Europa e acum pe un drum invers cucerirea uh, beneficiilor sociale pare să fie acum pusă sub semnul întrebării sau pare a fi greu de întreținut. Prin urmare, avem o lume uh, în plină evoluție în care, iată, se discută despre subiecte uh, normale într-o manieră nefamiliară. nu e o lume în care pesimismul e universal valabil. Lumea e în continuare optimistă, iar Europa trebuie să fie și ea. În al doilea rând, indiferent unde, unde ne îndreptăm uh, în următorul deceniu, n-am niciun dubiu că Europa va fi un uh, actor cheie. Știu că povara pe umerii dumneavoastră este acum mai grea decât oricând. Dar ce înseamnă toate aceste evoluții pentru Uniunea Europeană și pentru OIM? Doamna președinte, ați menționat deja câteva subiecte. Ați uh, menționat valorile fundamentale și drepturile uh, omului. Aveți perfectă dreptate. Uh, temelia OIM este recunoașterea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor. Avem, o, avem și mai multe convenții, opt convenții fundamentale pe acest subiect. Sunt convenții însă care nu au fost ratificate universal. OIM adesea e interpelată pentru că nu are mijloacele de implementare. Și da, e o dezbatere în jurul acestui subiect, dar eu vreau să subliniez faptul că OIM e capabilă să ofere rezultate prin sistemul său actual și uneori uh, e, se justifică asta. Se, uneori se justifică și faptul că nu am fost suficient de riguroși. Recent am văzut cum uh, cooperarea între UE și OEM a uh, dat roade remarcabile. În ceea ce privește Birmania, Myanmar, să știți că OEM a perseverat în acea țară um, preț de mai bine de un deceniu și jumătate, iar Uniunea Europeană a beneficiat de oportunitățile deschise de OEM acolo, inclusiv prin politicile de comerț uh, extern, iar acum ne aflăm în situația în care în acea țară e uh, permisă crearea de lucrători și de sindicate, astfel încât, uh, iată, mulțumită comunității internaționale, e totuși o mică tranziție către democrație. Aceasta este o realizare formidabilă. Și în mare parte, această realizare uh, Uh, e rezultatul activității OIM și a disponibilității Uniunii Europene de a beneficia de aceste portițe deschise. Am vrut să menționez asta, fiindcă mi se pare că e un lucru de importanță majoră. Răspunsul la criză e un alt sector unde Europa și OIM au interacționat într-o manieră eficientă, cred eu. În anul 2009, probabil știți, OIM a adoptat un pact global pentru locuri de muncă, astfel încât um, s-a stipulat faptul că statele membre trebuie să reacționeze la criză. Se întâmpla în 2009, la începutul crizei ne dădeam, începeam să ne dăm seama că, de fapt, ceea ce avem e o criză globală socială. Iar economiile începeau să resimtă șocul turbulențelor financiare inițiale. Cred că pactul pentru locurile de muncă a avut influență și în Europa și cred că Europa este în măsură să înțeleagă faptul că ocuparea uh, crearea de locuri de muncă trebuie să fie un răspuns la criza economică. Nu trebuie pus sub semnul întrebării uh, nu trebuie puse sub întrebări drepturile lucrătorilor sau dialogul social. Iată, sunt subiecte care încă ne însoțesc. Și vedem traiectoria cu urcușuri și uh, coborâșuri Uh, de-a lungul anilor. Totuși, G20 a fost uh, creat doar în anul 2008 de George Bush Jr. Nu-i așa? Uh, așa că rămâne de așteptat. Rămâne de văzut, mă scuzați. Și ideea este că toate soluțiile propuse în 2008 au durat până pe la jumătatea lui 2009. Și în termeni Uh, G20, ați văzut summitul de la Londra, de la Pittsburgh, iar prin octombrie 2009, uh, după ce noi am dat pactul pentru locuri de muncă, a fost foarte clar la G20 că chestiunea ocupării și a locurilor de muncă era o chestiune de importanță majoră și pentru grupul celor 20, după care iarăși s-a declanșat criza datoriilor publice și a urmat Toronto, Seul și așa mai departe. Și acum prin Mexic lumea are impresia că se revine la agenda de creștere și ocupare. Iată, au trecut doar 3-4 ani. Oare în urmă cu 3-4 ani uh, era posibil de prevăzut acest uh, uh, suiș și coborâș de efecte? Era previzibil așa ceva ca un răspuns la criză? Eu cred că trebuie ca împreună să găsim o consistență reală și o abilitate de a întrezări, dimensi- uh, de a întrezări uh, fațetele mm, acestei uh, crize. E frustrant să fii prins la mijloc între austeritate versus creștere. Dar noi trebuie să găsim metode de a găsi politicile corecte care să găsească concilierea între consolidarea fiscală și crearea de locuri de muncă. În același timp, trebuie să ținem cont de împrejurările sociale din societățile noastre. Vreau să vă spun că există niște condiții sociale care au uh, atins un moment de cădere dramatic. Și nu putem să închidem ochii acum, ba trebuie să ne unim forțele. Mesajul pe care doresc să-l transmit astăzi în, această, în fața acestei comisii este că Organizația Internațională a Muncii este foarte angajată și dornică uh, să lucreze cu acest, această comisie, cu Uniunea Europeană, pentru a încerca să găsim o cale de ieșire din aceste împrejurări. Ați menționat uh, cooperarea noastră cu Fondul Monetar Internațional. Da, în anul 2010 am început o cooperare pozitivă cu uh, Fondul Monetar Internațional. Este, avem chiar și o conferință uh, comună care este o premieră din punct de vedere istoric, însă găsim o conciliere între <laughs> Uh, aceste politici uh, conflictuale care se bat uh, cap în cap pe undeva, de a avea creștere economică pe de o parte și evoluție socială de cealaltă parte. Avem progres social care, din păcate, mai e întrerupt de anumite evenimente, dar asta este. În al doilea rând și strâns legat de aceste lucruri, menționez faptul că sper ca Organizația Internațională a Muncii să aibă o activitate considerată importantă aici. Eu cred că am evoluat foarte bine în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană, dar în ceea ce privește dialogul tripartit, se pune întrebarea dacă OEM ar trebui să fie mai direct implicat în politicile sociale și de muncă la nivel național în Uniunea Europeană, pentru că realitatea a arătat uh, recent că măsura în care am fost implicați nu a fost una extraordinară. Am uh, intervenit acolo unde lucrurile au mers foarte prost. Am avut uh, două misiuni în Grecia, de exemplu, în ajunul pachetelor uh, decise de Troica și am încercat la fața locului să tratăm consecințele uh, măsurilor politice. Ideea este că, indiferent care au fost acele politici, noi am fost chemați acolo pentru a vedea care este rolul uh, social al acestora, efectul social. Ideea este că aș dori să avem o cooperare mai bine uh, construite. Și asta vreau, despre asta vreau să vorbesc mâine. Bun, acum uh, nu avem mult timp la dispoziție, pentru că împrejurările ne cer să acționăm urgent. Însă avem pe agenda noastră o dată și aș vrea să vă scrieți și dumneavoastră în agende. Dacă mai uh, rezistați la încă o întâlnire în aprilie, la anul, OIM are o uh, reuniune europeană regională. Acum se va ține la Oslo, organizată de Guvernul Norvegiei. E un eveniment uh, constant în calendarul nostru, dar cred că cu ocazia asta e încă și mai important ca de obicei și mai urgent, deoarece cred că OIM și sper că putem, că lucrăm de aproape cu comisia dumneavoastră, uh, trebuie să folosească conferința pentru a încerca să dea răspunsuri la unele provocări majore existente la ora actuală asupra Europei și noi suntem cei care trebuie să definim mai mult ca și până acum. Sigur, nu subestime ce s-a făcut în trecut, dar cred că noi avem acum răspunderea să um, avem, venim cu răspunsuri și mai bune decât în trecut. Bun, nimic nu e bătut în cuie la Geneva, trebuie să avem un dialog și trebuie să avem o agendă care să fie benefic, benefică pentru viitorul organizației noastre, dar de asemenea benefică pentru activitatea dumneavoastră și pentru oamenii pe care îi reprezentați. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să spun aceste câteva cuvinte și aștept uh, întrebările dumneavoastră și sunt convins că vom avea schimburi de opinii importante și pe viitor. Președinte, mulțumesc ce a spus dumneavoastră în legătură cu rolul organizației pe care o reprezentați în cadrul programelor Uniunii Europene um, sub egida Troicăi într-un anumit număr de țări și știți că în acest Parlament deja am avut ocazia să votăm pe ideea că dumneavoastră trebuie să faceți parte din Troică. Am votat asta în cadrul unui raport uh, pe care l-am semnat eu însă în legătură cu criza și acolo am spus clar că dumneavoastră trebuie să faceți parte din Troică. Oricum, comisia noastră vă va susține, vă asigur. Nu știu dacă vom avea o majoritate în plenară, dar noi vă vom susține. Bun, acum are cuvântul domnul Eri, și apoi domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Întâi și întâi doresc să salut pe domnul director general ales Oricum, deja ne cunoșteam pentru că domnia sa era colaborator direct al domnului Somavia și a participat la contactele noastre cu biroul Organizației Internaționale a Muncii. Iată că relațiile noastre uh, există de o bună bucată de vreme, deci nu trebuie să plecăm de la zero. În numele grupului PPE din Parlamentul European, vă salut și vă felicit pentru că ați fost ales în funcția de director general. Suntem, cred, pe aceeași lungime de undă, suntem interlocutori naturale, spune și de asemenea aș spune și că documente cum ar fi Carta uh, Socială și, și alte documente indică rolul care trebuie jucat de organizația dumneavoastră. Ce am reținut eu din cuvintele dumneavoastră e că Organizația Internațională a Muncii are un punct de vedere mai amplu, eh, pentru că se eh, ocupă și de Africa și de America de Sud și alte părți ale lumii, care adesea sunt eh, concurentele noastre. Și atunci când ne găsim în competiție, poate cumva vedem lucrurile prea simplist. Dar dumneavoastră aveți, spuneam, un alt punct de vedere, poate mai obiectiv. Și asta ne poate fi de folos. Cooperarea noastră se va putea desfășura, de exemplu, în regiuni îndepărtate de Europa, de exemplu, Birmania, îmi amintesc acum vreo 10 ani, Birmania era în prim planul activității dumneavoastră. E adevărat, traversăm o criză. Criza se face simțită în întreaga lume și Prima prioritatea noastră e creșterea, crearea de locuri de muncă. Și e adevărat, trebuie să fim uh, mai atenți și la consecințele sociale ale crizei, mai ales că alegerile recent încheiate în Franța și în alte țări cu importante tradiții democratice, cum ar fi țările de jos sau Grecia, ne arată fie că dorim, fie că nu, că trebuie să acceptăm că nemulțumirile sociale stârnite de uh, situația actuală sunt foarte clare în opinia publică. Există un decalaj de 20-30% Lumea nu mai are răbdare. E un domeniu în care mecanismele care datează de zeci și zeci de ani poate că nu mai sunt uh, actuale, dar pe de altă parte experiența dumneavoastră este utilă în cooperarea, în uh, lupta împotriva crizei. Asta ne-ar interesa foarte mult. Și mai este un domeniu la care trebuie să fim foarte atenți, și anume cooperarea cu femeiul, Fondul Monetar Internațional. Sunt uh, multe țări care au nevoie de ajutorul femeii și e interesant de constatat că, în ciuda faptului că FMI acordă ajutor financiar, acesta n-a devenit deloc mai popular, ci din potrivă. Și a pierdut mult din popularitate în țările în cauză. Cooperarea dumneavoastră cu FMI-ul ar putea să ne fie și nouă utilă în eforturile pe care noi le întreprindem. Am uh, luat notă de data la care se va desfășura întâlnirea de la Oslo de anul viitor. Și împreună cu domnul Thaler suntem mereu în contact și în momentul în care agenda noastră ne va permite, uh, Va fi, o adevărată, va fi o adevărată plăcere să vizităm organizația dumneavoastră la Geneva și rămânem la dispoziția dumneavoastră. Ușile noastre vă sunt deschise, aveți telefoanele noastre uh, celor, uh, ale celor de la PP și în numele grupului meu politic și în nume propriu vă asigur că din punctul nostru de vedere vom avea o colaborare foarte uh, rodnică. Mulțumesc, domnul Cerca și apoi doamna Harkin. Muchas gracias, señora presidenta. También, señor... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc uh, la rândul meu să-i urez bun venit domnului Ryder și să-l felicit pentru recenta lui alegere. De asemenea, aș dori să-i mai spun că domnul Somavia este un prieten și acum constatăm că și dumneavoastră ne sunteți prieteni. Și secretariatul general al OIM prin persoana dumneavoastră este cu siguranță în mâini foarte bune și vom continua să conlucrăm. Am certitudinea că vom coopera la fel de bine, pentru că evocăm același dialog, aceleași obiective. Comparând uh, istoria organizațiilor noastre respective, pentru mine este vorba de o perioadă în care cinismul, um, e prezent peste tot. Vedem că mm, câștigul pe termen scurt uh, face să trăim într-o lume în care suntem în plină confuzie a valorilor și am sentimentul că suntem într-un automobil în care nu ne uităm și în oglinda retrovizoare pentru a vedea ce drum am parcurs, ce lăsăm în urmă și nu ne uităm uh, Uh, nici înainte, spre viitor. Pare că privim doar la dreapta și că privim cu ochii unui miop um, realitatea. Și din păcate avem cei mai, uh, sau liderii de cea mai proastă calitate după al doilea război mondial. Dar dumneavoastră, în, toată această, în tot acest tablou negativ, iată, reprezentați o speranță. Uh, la Geneva, dumneavoastră reprezentați uh, lucrătorii europeni, greci, portughezi, spanioli și așa mai departe. Bun, Europa nu e printre cei mai buni elevi din clasă e un, din potrivă, e un codaș, e un elev codaș, pentru că a uitat întreaga sa istorie. Bun, și cu asta am și două întrebări. Prima se referă la ocupare. Eu ieri și aseară am citit uh, informa- uh, raportul privitor la situația ocupării în, în lume în 2012. Vreau să vă felicit pentru că să priviți realitatea în față și nu utilizați limba de lemn, ci prezentați foarte clar uh, unde ne conduce această capcană a austerității în ce privește cantitatea și calitatea muncii. Și eu sper să pot face o reflexie mai structurală, dar ar vrea acum să vă întreb dacă această capcană a austerității, care ne duce la pierdere masivă de locuri de muncă, de calitate, mai ales în toate țările, cunoașteți rezultatele troicii uh, cu țările din sudul Europei și uh, câteodată aceste rapoarte ale troicii intră în coliziune cu tot felul de recomandări ale OIM și am dorit să știm cum am putea să fim și noi activ ca OIM-ul să se ocupe nu doar de lucrători din Bangladesh sau India, uh, dar și de lucrătorii europeni, aproape la noi acasă, practic. Și a doua întrebare Dimensiunea socială, și altă chestiune importantă a mandatului dumneavoastră. Și aici vedem că e o lume în care cuvintele nu mai înseamnă nimic sau înseamnă contrariul a ceea ce ar trebui să însemne. Mă grăbesc să închei, doamna președintă. Iată, totdeauna, uh, sau în mod constant, uh, ni se cere să reformăm, dar de fapt nu sunt reforme, ci contrareforme și atunci întreb eu concret. Pentru că Tocmai am luat la cunoștință comunicarea dumneavoastră în legătură cu platformele uh, cerințelor minime sociale și e o idee a grupului meu socialist, poate vom putea elabora. Dar dumneavoastră vreți un parlament uh, puternic, în legătură cu protecția socială, în legătură cu angajamentele OIM, dar cum putem noi să impunem în agenda europeană preocupările dumneavoastră care mi se par foarte corecte pentru ca protecția socială, pentru ca oamenii care se află în situații dificile din cauza sănătății, vârstei, șomajului, să nu rămână fără protecție în această epocă de injustiție și de egoism care ne invadează. Mulțumesc! Um, merci. Je laisse tout le monde parler parce que c'est important. Am să dau cuvântul tuturor colegilor mei, spune președinte, pentru că fiecare trebuie să se poată prezenta și să-și dezvolte tematica de predilecție. După care vom acorda timp, desigur, să le răspundeți doamna Markin și apoi domnul Handel. Thank you, uh, Mr. Ryder. Mulțumesc, domnule Ryder. Eu reprezint aici uh, grupul ALDE, și vin din Irlanda. Întâi de toate, firește doresc să vă urez bun venit. Am cunoscut pe predecesorul dumneavoastră și am conlucrat bine și abia aștept să lucrăm acum și cu dumneavoastră. OIM a fost extrem de um, utilă în activitățile noastre pentru că noi aici ne uh, ocupăm tocmai cu aceleași problematici ca dumneavoastră. Uh, preocuparea noastră este situația curentă și uneori lucrurile sunt atât de copleșitoare încât nici nu știm unde să începem cu întrebările. Așa cum ați spus și dumneavoastră, avem nevoie de consolidare fiscală. Pe lângă crearea locurilor de muncă, și ocupare. Însă, o întrebare pe care aș dori să vă adresez. E limpede că piața forței de muncă se schimbă. Statele nu au bani să investească, iar cele care au, poate că nu investesc atât cât ar trebui. Pe de altă parte, băncile nu mai vor să împrumute IMM-urilor ce se întâmplă în țara mea, în Irlanda și ceea ce cred că se întâmplă și în Italia, de exemplu, este absolut înfricoșător. Nici măcar nu știm de unde să apucăm problema. Vorbim, e adevărat. Vorbim de o grămadă de lucruri, dar nu știm cum să ne atingem obiectivele. Sigur, ați spus și pe bună dreptate că criza este multiplă. În Irlanda avem o problemă cu tratatul fiscal. Ce fac însă companiile? Și atunci vă întreb, este vreo posibilitate ca dumneavoastră să ajutați, să obțineți progresul pe care ne-l dorim? Doamna președinte a vorbit și despre um, felul în care OIM a fost implicat în întâlnirile de tip Troica. Dar lucrătorii ar trebui să vadă că există cineva care ascultă și care e de partea lor Încerc să fiu cât mai succintă. Ultima mea întrebare e dacă ne uităm la Europa, acum ne uităm la Grecia, Italia, Irlanda, dar și la Germania, țările de jos, Finlanda. Și e limpede că există o ruptură în Europa. Cetățenii cred că problemele vin mereu de altundeva și nu se uită deloc la situația uh, lor, la situația națională. E, vorba în egală măsură de Irlanda, Grecia sau Germania. Trebuie să înțelegem dată pentru totdeauna că e vorba de o problemă comună cauzată și exacerbată de faptul că suntem în uh, zona monedei unice. Însă, cum putem acum să găsim acea solidaritate despre care vorbim atât. Dar asta nu înseamnă că eu am dreptate și tu nu, ci solidaritatea e ca fiecare să își asume propriile responsabilități. Iată de ce uh, aștept cu mare interes răspunsurile dumneavoastră. Thomas Handel și apoi Thomas Mann, dar mai întâi Thomas Handel. Ja, zunächst Mulțumesc. În primul rând, felicitări, domnule director general, pentru că ați fost ales. În biografia dumneavoastră am citit, citit că avem uh, uh proveniență comună. Amândoi am fost sindicaliști. Am uh, două întrebări scurte și la obiect. În primul rând, am vizitat uh, Geneva anul trecut și am discutat despre modul în care putem să creăm o platformă socială la OIM ca o primă, ca un prim punct de plecare. Să avem un fel de asigurare socială de bază ca model pentru uh, mai numeroase state din uh, uh lume. Foarte bine că nivelul protecției sociale în țările emergente este mai mic decât uh, cel din uh, comunitatea europeană. În ce măsură V-ați gândit la transpunerea concretă a acestor măsuri pentru protecție socială și în ce măsură îi veți implica Parlamentul? Iar în al doilea rând, în umbra desfășurării crizei și a politicii de austeritate, nu doar în Europa, nu doar în lume, ci și în uh, Europa, drepturile sindicale au uh, fost uh, înlăturate. Am văzut ce s-a întâmplat în Ungaria cu dreptul la grevă, am văzut cum uh, sunt uh, tratați uh, sindicaliștii din Italia în neconformitate cu stipulările OEM. Există un aviz al OEM cu privire la acest subiect și dacă da, care este poziția dumneavoastră? Am și o a treia întrebare. Știți prea bine care, cu ce ne ocupăm noi în această comisie parlamentară. Suntem foarte prezenți, dar prezența noastră e vizibilă aici doar. Ce părere aveți la OEM? Cum anume am putea să uh, facem ca OEM să fie mai prezent în întreg Parlamentul European, nu doar la comisia noastră, astfel încât atunci când uh, discutăm despre directive foarte importante, să fie implicat și OEM acolo unde este cazul. Mulțumesc pentru atenție! Thomas Mann și apoi Iuta Steinrück care cuvântul. Mulțumesc! Vreau și eu să îl felicit pe domnul director. După cum vă dați seama, după regimul meu lingvistic, eu sunt din Germania. OEM este partenerul nostru firesc nu doar al Comisiei de Ocupare, ci și al Parlamentului întreg. În toate rezoluțiile pe care le-am votat um, cu privire la chestiuni ce țin de um, OIM, um, am avut rezultate covârșitoare. A face o trecere bruscă de la măsurile necesare, vizibile, care pot fi simțite și sarcinii acelea pe termen lung de a avea plus valoare reprezintă o chestiune foarte problematică. La ora actuală se discută despre pact social în loc de pact fiscal. Eu mi-aș dori o combinație între cele două. Bineînțeles că n-aș vrea ca drepturile sociale să fie demontate. Bineînțeles că n-aș vrea să fie pus sub semn întrebări dreptul la grevă. Bineînțeles că aș vrea ca oamenii să fie alături de aceste măsuri, dar pactul fiscal nu este un obiectiv în sine, ci în privința mea, eu fiind conservator european, este o necesitate curentă pentru a avea măsuri de austeritate acum, în așa fel încât mai târziu să putem avea investiții. E abrupt să spunem că solidaritatea impune uh, noi datorii și perspective fără viitor. Știu că în comisia noastră ideile diferă aici între grupurile politice, dar cine știe, poate că OIM poate să construiască o punte de legătură, ca să nu mai avem aceste două principii contradictorii ci să avem uh, atât pact fiscal cât și pact social, astfel încât oamenii să nu simtă că nu sunt, uh, că nu sunt doriți. Și în al doilea rând, într-o manieră foarte optimistă, ați prezentat evoluțiile din Asia și din Africa și ați spus că sistemul de protecție socială uh, trebuie însoțit. În ceea ce privește China, e oare o strategie de PR sau e de adevăratelea? Uh, când ei spun că vor un sistem de plăți sociale. Avem foarte multe plângeri înregistrate în China în ceea ce privește tratamentul aplicat lucrătorilor care se plâng. Sunt dați afară. Sau știm ce se întâmplă în cazul în care trebuie să fie strămutați din cauza că se mai construiește un dig. Nu îi reprezintă nimeni, chit că ar trebui să existe niște proceduri judiciare în acest sens. Oamenii ar trebui să fie uh, întrebați dacă vor sau nu, ar trebui să existe un sondaj de opinie. Uh, deci, e ceva mai mult în spatele acestei uh, strategii de PR și cred că exemplul Chinei ar putea fi transferat și altor țări, de exemplu din Africa, unde există în continuare dictaturi și unde oamenii se plâng în continuare că uh, le sunt ignorate drepturile. Aveți dreptate că Uniunea Europeană este un actor cheie, asta o știu și eu, și mă bucur că avem câteva exemple bune pe care să le arătăm în lume, dar sper să fie suficiente. La urma urmei, din asta trăim. Alors, Prea bine. Mulțumesc. Uh, iată, și eu, în calitate de socialdemocrată germană și sindicalistă, felicit pozițiile exprimate de domnul director general. Uh, am și eu câteva întrebări. Odată mă refer la efectele globalizării asupra pieței muncii în Europa și nu numai. Colegii noștri de pe piața muncii uh, aud mereu că alte regiuni din lume ar fi mai ieftine, costul muncii ar fi redus și tocmai de aceea trebuie să existe transferul activității industriale și transferul locurilor de muncă. Asta ca o soluție pentru supraviețuirea într-o economie globală. Dar oare, în opinia dumneavoastră, noi cei din Europa ar trebui să ne declarăm uh, de acord cu faptul că multe locuri de muncă din domeniul industrial vor dispare din Europa? Sau cum anume să participăm și noi la această concurență globală? În al doilea rând, vreau să menționez ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni când am deplasat la Banca Centrală Europeană. Am uh, auzit că trebuie să avem din condiții de muncă din ce în ce mai flexibile și că trebuie să fim mai competitivi. Dar eu am uh, întrebat, uh, am întrebat cu cine să fim mai flexibili? Cu noi uh, înșine, uh, cu cei din Europa sau cu alții din, din celelalte zone ale lumii? Uh, nu mi-a răspuns nimeni și atunci vă întreb concret ce părere are OIM despre asta, cu cine, mm, în ce domeniu putem să devenim mai competitivi în Europa. Și al treilea exemplu, a treia întrebare, mă scuzați, se referă la Germania. OIM a spus că în Germania lipsește salariul minim, că mm, Există din ce în ce mai multe contracte de muncă temporare, um, contracte la plată cu ora și așa mai departe și că toate aceste lucruri au efecte și asupra altor țări europene, nu, asupra, nu doar asupra Germaniei. Vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți despre această condiție de, uh, ofer, condiție de ofertă de muncă în Germania și ce efect ar putea avea asupra altor țări. Mulțumesc pentru atenție. Domnule director general, să vă dau cuvântul, dar trebuie să știți că interpreții uh, asigură serviciul lor doar până la 12.30. Înseamnă că am foarte multe de întrebări la care trebuie să răspund într-un timp foarte scurt. Am să fac tot ce îmi stă în putință. Dar întâi de toate, mulțumesc foarte sincer pentru interesul și angajamentul dumneavoastră. Voi părăsi această sală încurajat Sigur că nu vom descoperi în mod miraculos mm, răspunsurile la toate întrebările eh, vehiculate aici în ultimele 45 de minute, de minute, dar cred că este un bun punct de plecare acela de a lucra împreună. Un comentariu general, dacă îmi permiteți. Situația socială a fost subliniată de foarte mulți dintre dumneavoastră. Și în feluri diferite, fiecare ați arătat că ne confruntăm în mod acut cu niște uh, probleme atât de grave, cum a subliniat și colega din Irlanda, încât, practic, uh, reacția adesea e una de a paralizat, de a îngheța în fața situației. Ori acesta este cel mai rău lucru. Și vorbesc de percepție și nu de realitate, de percepția crizei, pe care eu o consider nedreaptă, deoarece povara crizei nu este împărtășită în mod echitabil. Originile crizei provin de la forțe pe care oamenii nu le înțeleg. Ori, tocmai leadershipul politic e cel care trebuie să um, răspundă acestor neliniști. Suntem unde suntem și doar împreună vom putea merge înainte. Um, parcă fac un salt în istorie. Mi-amintesc de trecutul meu atunci când trebuie să apăr o astfel de poziție într-o comisie ca dumneavoastră. Într-adevăr, ne confruntăm cu o criză, dar Uh, mă bucur să văd că există dorința de a depăși împreună problemele. Problema ocupării, din punctul meu de vedere, este prioritară. Și în conferința OIM am avut uh, o dezbatere tocmai asupra șomajului în rândul tinerilor. Iată, este una dintre prioritățile noastre cele mai importante de a găsi locuri de muncă decente pentru cei tineri care ies din școli și universități, oameni care încă nu au intrat pe piața de muncă. Mă întâlnesc însă cu oameni mm, cu vârsta de până în 35 de ani care nu au lucrat niciodată și nu par să-și găsească nicicum locul. Cred că trebuie să fim foarte atenți și să ne asumăm o responsabilitate comună față de toți acești oameni. Trăim realmente o dramă și societățile noastre vor răspunde cu dificultate acestei drame. Trebuie, în schimb, să uh, ne punem toți mintea la contribuție. S-au adresat o seamă de întrebări în ce privește protecția. Uh, OIME a, uh, a adoptat un instrument, adevărat nu obligatoriu, care poate fi ratificat și poate deveni obligatoriu, dar este o um, poziție limpede asupra ce poate însemna protecția socială la nivel global. Și e un efort uh, comun cu G20 ONU pentru a ne asigura că în situația actuală, unde doar 20% din populație au acces la Uh, protecție socială, această situație dramatică, deci, să uh, uh, înceteze. Eforturile noastre arată că e nevoie de investiții foarte importante pentru a oferi protecție socială minimă, uh, diversificată în funcție de situație. Sigur că în Bangladesh și în Brazilia nu vom putea adopta aceleași măsuri. Trebuie să ținem seama de specific. Dar vom monitoriza uh, situația și uh, vom susține acest demers până la capăt. Drepturile sindicale și întrebările adresate la acest capitol, ei bine, pachetul uh, global din 2009 a arătat din partea tuturor actorilor implicați că este inadmisibil să se încalce drepturile uh, ce țin de muncă ale cetățenilor. Aceasta este și poziția OIM. În mod frecvent se spune drepturile de muncă s-au deteriorat pe parcursul acestei perioade de criză, însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că situațiile pot fi extrem de diferite. Există circunstanțe și OIM le urmărește, unde, într-adevăr, răspunsul la criză a dus o înrăutățire a drepturilor muncitorilor. Însă, pentru că să-și păstreze locurile de muncă, anumiți lucrători sunt dispuși să negocieze diverse condiții defavorabile. Sigur că nu este un lucru bun, dar Asta nu înseamnă neapărat o încălcare a drepturilor la muncă. Trebuie să fim foarte atenți cu vocabularul și felul în care ne exprimăm. S-au făcut unele comentarii despre piața forței de muncă din Germania și nu doresc să intru în această dezbatere, însă e limpede că Germania are o poziție puternică și uh, un, uh, o obișnuință a dialogului social. Acest lucru a dispărut din multe state, iată ce, ce s-a întâmplat și în Grecia. Iar instituțiile, uh, la rândul lor, uh, sunt slabe. Iar astăzi, intervenția Troicăi a avut un impact în acest sens. Însă, riscăm să ne confruntăm cu o situație dramatică în Grecia, nu doar în uh, sectorul um, ocupării forței de muncă sau a salariilor, ci chiar în domeniul instituțiilor Înțeleg ce ați spus, pare să fie o fațadă, însă ideea mea este că China nu este uh, un, o schimbare de model, ci China știe să își păzească propriul interes. Nu e vorba de acest uh, model de export uh, substanțial. Uh, oamenii au putut fi stimulați să nu mai economisească, ci din potriva să cheltuie. E un mecanism intern care funcționează pentru sistemul chinezesc astăzi. Este foarte complex și cu bătaie lungă și nu cred că vom asista la schimbări uh, pe termen scurt. Sunt multe lucruri încă de spus, dar aș dori să mă mai refer la câteva dintre intervențiile dumneavoastră. Colegul din Spania a spus că nu trebuie să fim cinici. Sigur că ar fi ușor să dăm dovadă de cinism, dar e mult prea ușor și cred că responsabilitatea noastră este mult prea importantă pentru a ne permite așa ceva. Consider că termenul solidaritate, o idee la care noi toți ținem, e reală și indiferent de pozițiile politice, cred că putem fi cu toții de acord că trebuie să ne aducem contribuția. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și că mi-ați împărtășit ideile dumneavoastră. Sper că în lunile care vin să continuăm această conversație. Noi suntem foarte câștigați din partea OIM și vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Mulțumesc, spune președinta. Desigur, ați uh, atins mai multe puncte în marginea care ne-am dezbătut intens. Șomajul tinerilor nu a fost astăzi în discuție, dar pot să vă spun că e o prioritate foarte importantă și pentru noi. Suntem foarte angajați în ideea de a garanta tinerilor un loc de muncă, indiferent de situația în care se află la, uh, pentru cel puțin patru luni, să obțină măcar o bursă E un angajament important și numai departe de asta dimineața am votat un raport foarte important prin care solicităm Comisiei Europene să ia niște inițiative în acest sens. Uh, să fiți sigur că um, ne facem și noi treaba. În ce privește locurile de muncă decente, vreau să vă precizez că ne preocupă și pe noi conceptul de plată decentă salariu decent, pentru că, tocmai pentru că ați citat uh, exemplul Germaniei. Sigur, trebuie să combatem și um, uh, salariile prea mici. Revenind la China, felul în care ați abordat această dimensiune E limpede că ei uh, vor trebui să-și dezvolte piața internă și să înceteze să mai fie um, uh, cei care livrează, exportă întregii lumi, în gro. Dar cred că OEM are aici un rol foarte important și anume a dezvolta, de a um, sensibiliza pe chinezi Mm, inclusiv pentru un sistem de pensii care să funcționeze. E vorba de redistribuirea mm, averilor. Însă revenim aici la fundamentele dezbaterii și cu siguranță vom avea ocazia să mai discutăm. Cred că următorul pas, următoarea noastră întâlnire practic va avea loc pe 12 noiembrie și după succesul uh, înregistrat, cred că apetitul pentru asemenea vizite și asemenea dezbateri va fi uh, uh, cât se poate de mare. Uh, membrii cei mai importanți ai comisiei au fost aici și uh, uh, implicați în dezbatere. Data viitoare vor fi și mai mulți. Vă dorim toate cele bune. La revedere! La revedere.